Possiamo cominciare, grazie. Vă mulțumesc. Vom începe, vă rog. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-o veți acorda. Il progetto di ordine del giorno. Proiectul ordinii de zi în engleză a fost trimis prin e-mail pe 3 noiembrie. Come sempre vi comunico che questa seduta ca de obicei, această sedință a Comisiei pentru Control Bugetar este difuzată în direct pe internet. Interpreta, limbile pentru care există interpretare sunt uh, indicate în Cocobu Info. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicarea Comisiei către Parlament, Consiliu și Curtea de Conturi, um, controlul și echilibru just între costurile administrative ale controlelor și riscul de eroare. Dau cuvântul domnului raportor Hatzimakakis. Vă rog. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine, bun venit tuturor astăzi la reuniunea noastră, la care, din păcate, nu sunt foarte mulți colegi prezenți, însă majoritatea ne-au comunicat, mai ales cei uh, socialiști și democrați, că nu sunt în Bruxelles pentru că au zile de studiu în uh, această perioadă. Totuși mă bucur că avem astăzi ocazia ca împreună cu domnul comisar Șemeta și mai ales împreună cu doamna Caliulaită de la Curtea de Conturi să vorbim despre riscul admisibil de eroare. Am luat la cunoștință, domnule președinte, domnule comisar, faptul că Comisia a făcut o propunere cu privire la modul în care putem aborda riscul admisibil de eroare. Vreau să vă spun de la bun început că astăzi nu vom vorbi foarte mult despre cum, ci despre dacă. Dacă dorim să discutăm despre un astfel de risc. Pentru că adevărul este că nu există o definiție științifică a riscului admisibil de eroare. Uh, sunt foarte recunoscător secretariatului pentru colaborarea, pentru întocmirea acestui document, a documentelor de lucru care se află în fața dumneavoastră. Aveți patru documente. În primul rând, introducerea și ipoteza de lucru și istoricul acestui concept al riscului admisibil de eroare, RAE, în română. Găsiți de asemenea o abordare istorică a poziției pe care a luat-o Parlamentul până acum pe acest subiect al riscului admisibil de eroare și apoi uh, argumentele pro și contra, chestiunile politice și în partea a patra am încercat să oferim o alternativă la riscul admisibil de eroare. Și anume, aducem aminte, la o, aducem aminte de o decizie mai veche a Parlamentului European din anul 2003, dar vă spun mai multe mai târziu. În primul rând, Vreau să vă vorbesc despre acest concept. În anul 2004, acest concept a fost introdus de Curtea de Conturi. Nu este vorba atât de mult despre uh, erori tolerabile sau despre fraude tolerabile, ci este vorba despre un concept aproape filozofic al unui risc admisibil de eroare. După cum am spus, nu există niciun fel de definiție exactă a acestui concept. Pentru noi este foarte important ca un astfel de risc, un astfel de prag de eroare poate fi introdus numai, și de asta vorbim despre dacă, deci poate fi introdus numai dacă există dovezi că toate măsurile posibile au fost luate pentru a evita erorile. Și tocmai aici e problema. Problema este următoarea. Uh, documentul, raportul care a fost publicat uh, săptămâna trecută al Curții de Conturi dovedește în mai multe locuri că sistemele de control și gestiune ale statelor membre nu funcționează. La capitolul 4, punctul 23, uh, Curtea de Conturi face trimitere la faptul că 30% din fonduri nu au putut fi plătite din cauza unor controle, sisteme de control defectuoase. Știm cu toții care este situația. Aceste sisteme de control costă bani, sistemele de control uh, sunt greoaie. Cu toate acestea, trebuie să insistăm asupra faptului că în cadrul uh, progres, proceselor de uh, îmbunătățire, acestea trebuie să fie adaptate, pentru că majoritatea erorilor au loc în statele membre. Nu avem dovezi cu privire la statul că statele membre, în cazul cărora se presupun foarte multe greșeli, foarte multe erori, au luat măsurile necesare. Avem și vești bune. Până acum, în rapoartele noastre, în evaluările și în evaluările curții de conturi, ne-am bucurat că în domeniul coeziunii, rata erorilor a scăzut de la 11 la 3%. Curtea de conturi ne-a explicat că acest lucru a avut loc datorită unor împrejurări fericite. Aceste împrejurări se referă la faptul că e vorba de state membre care au dorit să facă cheltuieli cât mai multe, care au sisteme de control și de gestiune uh, nu foarte exacte. Vestea bună este că nu e vorba de o, o împrejurare fericită, doamna Caliulaite, ci, așa cum domnul comisar Andor și domnul comisar Han, ei bine, acești comisari au suspendat fondurile. Plătile nu s-au făcut și de aceea, în 2009, aceste eșantioane, în Spania mai ales și Italia, nu au putut fi uh, făcute. Deci, vestea bună este că mecanismele de control ale Comisiei in, cele interne funcționează bine și au dus la suspendarea plăților în aceste cazuri. Însă, și asta trebuie să spunem, acesta este un exemplu pozitiv. Există însă în continuare foarte exemple negative care nu au fost uh, eliminate. De aceea considerăm că atât timp cât sistemele de control și gestiune ale statelor membre sunt doar parțial eficace, pentru că exact asta ne spune uh, Curtea de Conturi. Ei bine, există foarte, o foarte mare, foarte mare marjă de îmbunătățire înainte să introducem acest concept de risc admisibil de eroare. Pentru că noi presupunem că comisiei se pare că trebuie să facă prea multe eforturi pentru a face aceste îmbunătățiri și, prin urmare, formulez destul de provocator, uh, prin creșterea riscului admisibil de eroare, dorește să, um, să aibă, să primească o evaluare generală mai pozitivă. Noi, însă, cei din Parlament, dorim să vedem calea opusă, și anume, în primul rând, trebuie rezolvate problemele, neregulile și doar la sfârșitul acestui proces vorbim despre alternative. Care sunt problemele? Problemele sunt, ca și până acum, miniștrii de finanțe refuză să își pună semnătura în josul activităților. Nici în ziua de astăzi nu există semnăturile miniștrilor de finanțe pe declarațiile naționale de gestiune și dorim ca statele membre să fie obligate să ia exemplul Suediei și țărilor de jos. Ca și până acum, și Comisia Uh, nu dorește să semneze acest raport de sinteză. Știți care este poziția domnule Șemeta. Uh, sunt rapoarte de anuale de activitate care trebuie să fie semnate de comisarii responsabili. Pe lângă acestea, cred că a venit momentul ca Comisia să introducă un automatism în cazul statelor care, în mod repetat, încalcă regulile. Avem exemplul Greciei, am vorbit de mai multe ori despre acesta, uh, Grecia și Ajax, care pentru faptul că uh, nu a uh, introdus un sistem de cadastru, au, a trebuit să treacă 10 ani până când Comisia a suspendat plățile. Nu se mai poate așa. Avem nevoie un mecanism automat care să nu permită statelor membre să influențeze deciziile politice de a suspenda uh, plățile. Dacă e vorba de întrerupere sau de suspendare, nu mai contează. Dacă pentru dumneavoastră e mai bine din punct de vedere juridic să folosiți termenul a întrerupe, vă rog asta să faceți, dar acest mecanism automat trebuie să uh, intre în funcțiune. De asemenea, am abordat în documentele de lucru măsurile de creștere a eficacității și eficienței uh, activității dumneavoastră. Uh, e vorba de raportul de evaluare care uh, după, datul, după anul 2011 a fost introdus de tratatul de la Lisabona și care dă posibilități de a vă evalua mai bine propria activitate, de a o măsura în funcție de obiectivele politice pe care le fixăm împreună. Și de asemenea vreau să vă aduc aminte că în cazul recuperărilor stat trebuie să avem mai multă grijă la ceea ce se întâmplă. Și aici vreau să fac trimitere la raportul uh, privind conturile anuale. Uh, acest raport a fost uh, elaborat pentru prima dată. Avem așadar pentru prima dată ocazia să vedem ce anume au făcut, respectiv nu au făcut statele membre. Și cine citește acest uh, document al conturilor anuale observă că Spania în perioada 2000-2006 în domeniul coeziunii Așadar, toate fondurile care au de-a face cu afaceri sociale și regionale are corecții confirmate așadar fonduri care au fost plătite pe nedrept. 2,6 miliarde de euro. 2,6 miliarde de euro care au fost plătite pe nedrept Spaniei. Haideți să vedem ce a făcut Comisia, uh, ce uh, apare la corecții implementate, așadar ce a venit apare aici o cifră de 75 milioane de euro. Deci, din cele 2,6 miliarde plătite pe nedrept, doar 75 de milioane au fost recuperate. Ceea ce este o discrepanță notabilă. Eu sunt recunoscător Comisiei că în sfârșit începe să arate cu degetul statele care se comportă incorrect, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Acesta este drumul cel bun. Trebuie să arătăm cu degetul și să le spunem acestor state nu mai merge așa. Ceea ce înseamnă că și Parlamentul trebuie să, fie, să se implice în acest proces. Dacă cifrele sunt atât de evident problematice, atunci trebuie să cerem Comisiei uh, ca în cazul statelor care s-au comportat incorrect, am vorbit despre Spania, Grecia, aș putea să vorbesc despre Italia, care în cazul uh, fondului social din 24 uh, de proiecte unde au existat probleme, și Germania, și Germania, în cazul a uh, 21 de proiecte, uh, Uh, există probleme de plată. Îmi pare rău, uh, dragă colegă, problema Spaniei este atât de evidentă încât trebuie să o numesc. Aici e vorba de banii contribuabililor, banii pe care îi plătesc oamenii care ne aleg pe noi și n-am chef acum să trag uh, vălul diplomației peste aceste cifre. Vă dau cu plăcere acest document, puteți să-l citiți, îl avem aici pe masă, îi sunt recunoscător comisiei că l-a întocmit și trebuie să începem să lucrăm cu aceste cifre. Vreau să numesc și Germania. Germania nu reușește să aibă un sistem de control pentru uh, proiectele regionale. De ce? Pentru că este un stat federal. Spania are aceeași problemă și uh, și ministrul de federal german uh, refuză să preia responsabilitatea. Și pe el îl atac. Uh, Există așadar state care uh, pur și simplu depășesc orice fel, de, uh, orice fel de limită și trebuie să le numim, trebuie să abordăm această problemă. Uh, și care este alternativa? Cea pe care o oferim în cel de-al patrulea document de lucru, puteți să citiți și dumneavoastră în documentul pe care vi l-am pus la dispoziție, din uh, decizia privind descărcarea de gestiune din anul 2003 se spune că trebuie ca Comisia să întocmească o listă pe state membre și pe domenii de politică în care să estimeze cotele de eroare Uh, după fiecare stat și după fiecare domeniu de politică. Aceste estimări trebuie să includă și calitatea mecanismelor de control, care este diferită în statele membre. Și aceste rezultate trebuie să fie astfel uh, publicate încât să se uh, obțină o imagine clară. Și sunt recunoscător curții de conturi pe care o vom asculta astăzi, e bine, Curtea de Conturi, pe baza acestei matrice pe care o propunem noi, poate să evalueze corectitudinea informațiilor prezentate, mult mai bine decât până acum. Acum acest lucru se poate verifica doar prin uh, eșantioane aleatorii și deci nu e o verificare exactă. De asemenea, Curtea de Conturi poate să uh, verifice erorile constatate și recuperările uh, făcute, pentru că din nou aici avem o mare problemă. Recuperările sunt uh, obținute doar în uh, procent de 10%, ceea ce sunt niște pierderi fantastice. De aceea mă bucur să avem astăzi o discuție și sper că vom avea o dezbatere substanțială. Mă bucur că și doamna Caliu Laite, ca expertă pentru acest domeniu, uh, este la dispoziția noastră astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie lei. Vă mulțumesc. Dăm acum cuvântul reprezentantului Curții Europene de Conte, doamnei Laite, Vă rog. Thank you. Honorable Chairman, members of the... Mulțumesc, stimați deputați, domnule comisar. Aș dori să fac câteva comentarii în legătură cu definirea, obiectivele și sfera de aplicare acestui concept de risc admisibil de eroare. Uh, în ce privește definiția, așa cum a spus raportorul, Curtea în avizul din 2004 în legătură cu modelul unic de audit a introdus acest uh, concept de risc admisibil de eroare și sperau, uh, Curtea spera să, ca prin gestionarea acestui risc admisibil de eroare să obțină un um, uh, raport costuri-beneficii um, suficient de bun. Într-adevăr, contrasistemele nu aceste audituri nu Uh, și că controlele nu uh, își uh, propun să ajungă la un risc zero, pentru că ar fi imposibil. Există un risc admisibil de eroare pe care trebuie să îl admitem în ce privește programele. În opinia din 1 2010, Curtea a subliniat că un, o analiză suficient de aprofundată în ce privește costurile, beneficiile, ar putea da o uh, imagine de ansamblu a felului în care sunt uh, uh, cheltuite fondurile pentru programele în vigoare. De asemenea, curtea ar trebui să vadă care sunt beneficiile și avantajele ale unor diverse schimbări. Ideea este că trebuie să se obțină un risc ridicat de aplicare a regulilor acolo unde se poate, ceea ce înseamnă că ar trebui să simplificăm regulile, să reconsiderăm programele Uh, și să uh, punem capăt unor activități care duc la erori. Mai mult, așa cum Curtea a subliniat în documentul său de reflexie trimis în martie 2009 Parlamentului European, orice comparație între beneficiile estimate și costurile controlelor ar trebui să se bazeze pe încrederea că controlele sunt uh, săvârșite în mod eficient și eficace, ceea ce nu se întâmplă încă. Curtea, în uh, raportul anual din 2009, pe care uh, președintele Caldeilor vi l-a prezentat săptămâna trecută, a subliniat uh, nevoia de a îmbunătăți sistemele de audit în legătură cu ce ar putea fi considerat ca un risc admisibil de eroare. Trebuie să calculăm costurile controlelor la toate nivelurile, inclusiv uh, la nivelul Comisiei și al statelor membre. Ar trebui de asemenea trebuie să vedem care este relația între costul controlului și erorile care ar putea să apară uh, raportate la costurile totale. În mod empiric, putem să considerăm că dacă avem mai multe controle, putem ajunge la erori mai puține, dar e greu greu să dovedim că așa se va întâmpla. În acest an, Comisia a prezentat un propol, o propunere în um, uh, propunerea sa de regulament financiar. Această propunere se aplică și nu doar permite autorității să decidă acest uh, risc admisibil de eroare, cum s-ar putea face acest lucru la nivelul Ministerelor de Finanțe? Rezultatele auditelor pentru 2009 ne-ar fi putut da mesajul de care avem nevoie în acest moment al dezbaterii, respectiv că printr-o riguro- aplicare riguroasă a regulilor și a instrumentelor pe care le are la dispoziție Comisia prin colecturile financiare poate obține uh, rezultate mai bune. S-ar putea să asistăm la o eficiență mai mare. Anul trecut, dezbaterea ar fi vizat un RAE pentru coeziune între 5 și 7%. O, unde ne situăm în acest an? aplicarea. Spre deosebire de obiectivele fixate pentru acest RAE, Curtea, în avizul cu privire la propunerea privind regulamentul financiar, se pare că Comisia vede acest instrument ca o bază exclusivă pentru a decide cum ar putea fi uh, văzut această, uh, acest risc admisibil de eroare ex post. Comisia nu dorește să exploreze și alte elemente legate de acest concept. Curtea, în avizul 1 din 2010, recomandă aplicarea unui set de principii uh, în revizuirea programelor de uh, cheltuieli încercând să dovedească că se poate obține valoare adăugată și dacă regulile sunt simple și realist aplicate și uh, în care se poate face contabilitate. Uh, în concluzie, această RAE în uh, schemele de cheltuire ar putea reprezenta un ghid pentru uh, autoritățile de gestionare a bugetului. bugetului în cadrul dezbaterilor pentru următorul cadru financiar multianual. Ar fi o abordare pe termen lung al uh, aplicării conceptului RAE. Foarte venit în momentul în care Comisia își uh, uh, pregătește noua legislație și analiza de impact. Și în fine, uh, Uh, câteva cuvinte despre rolul și, uh, și responsabilități. Curtea notează în avizul său că un uh, RAE este foarte important uh, la nivelul Consiliului și al Parlamentului și consideră că dacă autoritatea legislativă urmează să definească praguri pentru RAE, ar fi bine să facă prin soft law, de exemplu în linii directoare și nu prin texte legislative. Pe de altă parte, definiția materialității uh, rămâne la latitudinea auditorului extern. Curtea de conturi obligă, e obligată să definească un prag de materialitate în conformitate cu uh, normele internaționale de auditare. Aceste norme necesită prevăd ca uh, auditorul extern să folosească uh, criterii uh, profesioniste și care să țină cont nu numai de RAE, ci și de natura erorii. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, diamo la parola. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul comisar Șemeta. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Doresc să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și pentru posibilitatea pe care ne-o dați să vă prezentăm punctul de vedere al Comisiei în legătură cu conceptul riscului admisibil de eroare, situația de astăzi și încotro ne îndreptăm. După cum știți, conceptul riscului admisibil de eroare a fost sugerat Curtea de Conturi în avizul de, uh, sau opinia din doi, um, numărul 2 din 2004 privind uh, modelul unic de auditare. Curtea uh, a notat uh, faptul că diferitele domenii bugetare um, sunt supuse unor profiluri de risc diferite și de atunci Parlamentul European și Consiliul au um, exprimat în mod repetat interesul lor și sprijinul pentru explorarea acestui concept pe baza propunerilor Comisiei. La solicitarea dumneavoastră, primele propuneri pentru dezvoltare rurală, cercetare și politici de energie și transport au fost prezentate în mai anul acesta împreună cu uh, includerea uh, conceptului RAE uh, în reglementarea financiară. La începutul anului, Curtea de Conturi uh, a mm, repetat nevoia de controluri eficiente bazate pe abordarea sa a riscului din avizul 1 din 2010. Care este situația de astăzi? Orice discuție legătură cu riscul tolerabil uh, admisibil trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună a, conceptului. De aceea trebuie să revenim la bază înainte de a, uh, evalua meritul acestei abordări. După părerea mea, acest concept trebuie să fie considerat ca fiind un nou instrument bazat uh, pe uh, mediul specific de risc al programelor și cu obiectivul de a păstra controlul costurilor uh, proporționat cu beneficiile generate uh, și oferind asigurarea că uh, riscul de lor nedetectate este acceptabil. Acest lucru reflectează în mod clar faptul uh, că uh, principiul gestiunii financiare solide din articolul 27 din reglementele financiare bazate pe principiile economiei și eficienței trebuie să se aplice. Ce înseamnă acest lucru în practică? Riscul este o chestiune importantă în toate programele noastre și Comisia ia foarte în serios acest concept. Facem plăți în valoare de aproximativ, eh, facem aproximativ 1,8 milioane de plăți în fiecare an în întreaga lume, în diverse domenii ale politicilor noastre și anumite plăți sunt făcute direct beneficiarilor, de exemplu în domeniul cercetării. Marea majoritate a fondurilor însă sunt eh, plătiți unor parteneri care se ocupă de implementare în statele membre, autoritățile statelor membre care fac plățile beneficiarilor finali. Riscul de eroare um, în aceste plăci diferă în mod semnificativ între domeniile politicilor, uh, complexitatea legislației, tipul modului de gestiune și alți factori, deci riscul de eroare este mai ridicat în anumite domenii decât în altele. Programele cu gestionare comună sau uh, plăți uh, uh, făcute la solicitarea beneficiarilor finali sunt considerate mai riscante. Situația se răutăcește și mai mult când regulile eligibilității sunt complexe. Am făcut progrese în bunătățirea sistemelor de control și în reducerea ratei erorilor. DAS-ul din 2009 este prima pentru care rata generală de eroare pentru un cercul buget este între 2 și 5%. Doar în cazul politicii de coeziune, această rată a depășit pragul de 5% în 2009, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă în comparație cu uh, DAS-ul din 2008. Acest rezultat a fost uh, obținut investind în controle mai eficiente uh, și prin simplificarea regulilor în anumite domenii. Am făcut eforturi majore pentru a exercita un control uh, de calitate superioară în supravegherea uh, statelor membre în domeniul politicii de coeziune și am uh, creat proceduri de control pentru 2007-2013 care au avut de asemenea impactul lor. În plus, suspendăm sau întrerupem plățile când apar deficiențe în sistem. De exemplu, în politica de coeziune, 40 de programe în momentul de față au fost întrerupte sau suspendate sau suspendate suspendat deci plățile intermediare în valoare de aproximativ 1 uh, um, miliard 750 de milioane de euro. În 2009 Comisia a adoptat 15 decizii de um, sistare a plăților și în 2010 acest uh, număr uh, s-a dublat aproape. Sunt decizii dificile și presiunea pe umerii noștri este uneori mare. Dar Comisia dorește să-și achite de datoria sa și mă bucur că eforturile noastre au dus la o rată a erorii în domeniul culticii de poeziune redusă în mod semnificativ. Aș dori să vă dau un exemplu concret în legătură cu ce facem când apar eh, deficiențe. În 2007, Comisia a detectat neregularități în gestionarea fondurilor fare uh, de, la două um, acțiuni, uh, la două agenții bulgare de implementare. S-a produs un uh, plan uh, de remediere a situației uh, cu acordul autorităților bulgare. Comisia a suspendat plățile până când autoritățile naționale nu au implementat măsurile respective. Dar lipsa unor progrese suficiente ale autorităților bulgare au dus la o decizie a Comisiei de a retrage prerogativele de administrare, de gestionare a fondurilor agențiilor bulgare. Uh, Această uh, decizie a dus la o pierdere financiară importantă pentru Bulgaria și decizia de a suspenda aceste fonduri uh, reprezintă un semnal clar statelor membre candidate sau potențial candidate. Raportăm de asemenea în fiecare an în detaliu în um, rapoartele de activitate ale serviciilor, rezultatele controlelor și cum vom remedia uh, problemele, um, inclusiv uh, în rapoartele primite din partea statelor membre. După cum am spus săptămâna trecută în plenară, sunt de acord cu Curtea că rezultatul bun pentru 2009 nu înseamnă că rata de eroare nu va crește din nou pe viitor și de aceea este necesar să continuăm eforturile. Toți actorii financiari implicați trebuie să o facă, inclusiv autoritățile de gestionare din statele membre. În multe domenii a crescut și numărul controalelor cu obiectivul detectării mai multor greșeli. De exemplu, uh, în domeniul dezvoltării rurale, statele membre au făcut aproximativ 300.000 de controle la, uh, pe teren în anul financiar 2009, ceea ce reprezintă 8% din numărul total al beneficiarilor care au fost controlați. Costul acestor controle uh, a fost de 985 de milioane de euro, adică 7,27% din cheltuielile din uh, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală. Nu putem continua însă să creștem numărul controlelor la infinit, pentru că aceste controle costă uh, și reprezintă o povară suplimentară pentru beneficiari. În domeniul cercetării energiei și transporturilor, analiza arată că, în comparație cu rata de eroare uh, actuală de 3%, pentru a obține o rată de eroare de 2%, acest lucru ar costa între 90 și 150 de milioane de euro suplimentari uh, pentru controlele pe teren. Acesta nu este o abordare uh, fiabilă din punctul de vedere al costurilor și nu uh, reflectă un principiu de gestionare financiară corect. Întrebarea este dacă este realist să simplificăm și mai mult uh, formalitățile și să creăm programe bazate pe impact și nu pe intrări. Um, și în momentul în care cădem de acord asupra unei um, strategii de control, aceasta trebuie să fie uh, bazată pe eficiență și să asigure um, posibilitatea de a controla riscurile inerente. Comisia a spus de mai multe ori că nu e vorba aici de uh, um, înlocuirea auditorilor externi, abordarea bazată pe riscul admisibil de eroare se bazează pe controle de mecanism, eh, de mecanisme de control bazate pe costuri, beneficii, eh, beneficii și eh, mediul de risc al programelor respective. Noua strategie de control nu trebuie să se aplice doar comisiei în gestionarea directă. În celelalte programe de gestiune, mai ales de gestiune comună, ceilalți actori financiari trebuie și ei să respecte obligația aplicării mecanismelor de control, astfel încât uh, să ne asigure în mod rezonabil că riscurile sunt acoperite în mod adecvat, în mod eficient din punct de vedere financiar. Această uh, abordare va fi legată de propunerea făcută în revizuirea regulamentului financiar pentru a obliga autoritățile naționale care fac plăți în cadrul fondurilor structurale um, să facă o declarație în fiecare an uh, bazată pe un audit independent. Curtea de conturi ne-a spus că um, o abordare uh, bazată pe riscul admisibil de eroare și uh, verificările um, s-ar realiza în funcție de riscul tolerabil uh, um, estimat și astfel s-ar putea controla și costul controalelor. Astfel ne-am deplasat înspre un control bazat pe eficiență și nu vom avea un obiectiv ca un fel de sfânt gral de 2% în toate domeniile. Nu trebuie să uităm că costul controlelor și uh, riscul inerent de eroare a programelor uh, trebuie să facă parte de asemenea din discuție legată uh, de legislația actuală. În plus, uh, declarația DAS este anuală. În, în schimb, majoritatea programelor sunt multianuale. Acest lucru înseamnă că multe erori sunt uh, descoperite și corectate la sfârșitul programelor. Astfel se va reduce ulterior rata erorii. Deci, până la urmă, rata erorii va fi mai mică decât uh, cea găsită în raportul anual al curții. De aceea, riscul admisibil de eroare, care este de asemenea conceput pe bază anuală, trebuie să fie considerat ca o bază privind nivelul de risc uh, pentru erorile detectate în anul respectiv. Auditurile și controlele făcute ulterior vor permite corectarea erorilor care nu au fost descoperite neapărat în anul bugetar respectiv în care a s-a făcut auditul de către Curtea de Conturi. Dacă riscul admisibil de eroare va fi, trebuie folosit pe bază anuală, obiectivul trebuie să rămână acela ca rata reziduală de eroare să fie cât mai scăzută. Cum se poate combina riscul admisibil de eroare cu simplificarea? Una dintre cauzele erorilor, după cum ne spune Curtea, este complexitatea regulilor de eligibilitate, inclusiv în uh, procesele de achiziții publice în fondurile structurale și rambursarea costurilor beneficiarilor. Simplificarea acestor reguli de eligibilitate ar avea impact pozitiv asupra ratelor de eroare. Comisia consideră de asemenea că simplificarea regulilor de egibilitate este un factor important pentru reducerea uh, riscurilor de eroare pe viitor în anumite domenii. În același timp, nu trebuie să uităm faptul că regulile sunt necesare uh, de asemenea pentru a ne asigura că obiectivele anumitor politici vor fi realizate. Este evident faptul că toți actorii implicați sunt în favoarea simplificării, în principiu raportul recent al Comisiei RITRE, ITRE în legătură cu simplificarea și aplicarea programelor cadru de cercetare afirmă că gestionarea finanțării europene pentru cercetare trebuie să se bazeze pe toleranța față de risc pentru participanții în toate fazele um, proiectului. Trebuie să ne asigurăm că atunci când Comisia face propuneri concrete, să există o înțelegere comună a obiectivelor politicilor, riscurilor inerente și modalitățile cele mai bune de reducere a nivelului erorilor generate de reguli prea complexe. Pentru a crea o bază pentru discuții, Comisia va adopta o comunicare în decembrie 2010 care va oferi cadrul pentru discuțiile cu autoritatea legislativă. Riscul tolerabil de eroare nu este contradictoriu nu, uh, nu, și nu exclude simplificarea. Este un factor care oferă o echilibrare între uh, complexitatea prevederilor legislative actuale și costul controlelor. Consider că abordarea bazată pe înțelegerea unei strategii de control eficiente bazate pe risc implică prevederi legislative uh, care vor oferi un cadru clar pentru evaluarea um, gestionării riscurilor de către Comisie și uh, alți actori financiari. Care sunt următoarele uh, faze? Comisia și-a exprimat clar punctul de vedere și dumneavoastră ne-ați încurajat pe calea care a dus la propunerile făcute. Pentru uh, a îmbunătăți imaginea Uniunii Europene, trebuie să hotărăm cum trebuie să ținem cont de riscuri, a, riscurile impuse de legislația în perioada actuală, care vor avea uh, impact asupra descărcărilor bugetare până în 2018. Comisia va continua să îmbunătățească eficiența controlelor pe cât e posibil și va mm, continua să facă presiune asupra statelor membre pentru a o face. Vom lua acțiuni dacă apa slăbiciuni în sistem, uh, mai ales prin suspendarea și întreruperea plăților și recuperând sumele. Uh, va raporta în mod uh, regulat uh, eficiența sistemelor de control. Vom continua dialogul cu autoritatea legislativă pentru a găsi o soluție, um, având în vedere că în anumite domenii costul obținerii unei rate de 2% este prea mare și nu este compatibil cu gestionarea financiară sănătoasă nu um, dorim să obținem ușor o declarație de azi pozitivă. Um, și nu dorim mai puține uh, controle sau controle mai proaste. Uh, am arătat deja că dorim să îmbunătățim controlelor, dar avem nevoie uh, de criterii clare pentru măsurarea performanței noastre. Vom continua dialogul cu dumneavoastră pe această temă. Sperăm că vom găsi o soluție pentru perioada de după 2013 și impactul a legislației după 2013 asupra DAS. Contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a introduce prevederi um, mai ferme revizuirea trienală uh, a reglementării financiare și să îmbunătățim simplificarea pentru după 2013 pentru um, a avea un impact asupra ratei de eroare. Vă mulțumesc pentru atenție. Comisarul Semeta, priam... Vă mulțumim, domnule comisar Semeta. Acum uh, deschid uh, discuția cu colegii. Are cuvântul colegul Itala allekirjoitan kaiken sen, mitä tässä... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur tuturor celor spuse de colegul meu, domnul Ceați Marcachis. Se pun aici foarte multe întrebări la care trebuie să obținem răspunsuri. În primul rând, dacă, într-adevăr, valoarea adăugată a unor controle suplimentare poate într-adevăr să fie uh, percepută de către contribuabili. Și mai mult decât atât, întrebarea dacă beneficiarii uh, fondurilor fac într-adevăr mai puține uh, erori în uh, contabilitate. Care, este, care va fi consecința dacă uh, se va ridica uh, rata riscului admisibil de eroare? Și o altă întrebare. Ce mesaj transmite această ridicare a ratei de risc? După cum a spus uh, raportorul nostru, noi dorim să îmbunătățim uh, evaluarea, procesele de evaluare în uh, integralitatea lor. Care vor fi consecințele pentru alegătorii noștri, pentru contribuabili, dacă le spunem că riscul de eroare nu este zero, nu, ar trebui să încercăm să utilizăm toate măsurile care ne stau la dispoziție pentru a uh, ține riscul de eroare la o rată minimă, pentru că știm că um, de multe ori e vorba de erori mici care în mass media duc la uh, discuții foarte mari. Uh, ceea ce a spus colegul meu despre politica de coeziune și despre verificările din acest domeniu, uh, sunt de acord cu el. Trebuie și aici să încercăm să îmbunătățim nivelul riscului de eroare. Sunt într-adevăr multe întrebări care se pun în acest context la care trebuie să lucrăm în continuare ca să găsim răspunsurile. Mulțumesc, doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Șați Marcachis. Dânsul însă s-a referit la Spania și ne-a dat acolo o cifră de ca și prag de semnificație, când există și alte țări care au uh, procente similare. Sigur că trebuie să facem uh, îmbunătățiri. Guvernul spaniol a colaborat uh, strâns cu Comisia și cu noi, cei din Parlament, pentru a-și îmbunătăți sistemele de preauditare uh, de audit prealabil care au uh, dus la problemele care există acum. Dar cred că anul acesta lucrurile uh, funcționează mult mai bine în Spania. Și eu aș dori să discutăm aici despre procente și nu despre, uh, despre, despre concept. Pentru că um, aceste sume pot să fie într-adevăr foarte mari și cred că ar trebui de fapt să vorbim despre procente. Eu consider că astfel putem să avem o situație comparativă, o privire de ansamblu. Sigur că trebuie să avem un risc minim, cu acest lucru sunt de acord. Acest concept despre care vorbim, înțeleg eu din documentele raportorului, că acesta poate să funcționeze ca instrument suplimentar pentru mai multă transparență pentru cetățean, mai ales pentru a evita aceste îndoieli legate de erori. Uh, sigur că nimeni nu poate să își imagineze că, exist, că trăim într-o lume ideală în care riscurile sunt zero. Dar atunci când apar erori, acestea sunt foarte greu de explicat și funcționarea sistemului e greu de explicat de, la nivel politic. Această discuție este foarte interesantă și mulțumesc Curții de Conturi care a făcut eforturi pentru a ne explica care sunt riscurile și care sunt uh, oportunitățile acestui concept. Și sigur că nu a făcut-o pentru a justifica sistemul, ci pentru că dorește să simplifice acest sistem, pentru că acesta să fie mai transparent, pentru ca cetățenii să înțeleagă, să poată să înțeleagă uh, ce se întâmplă cu, cu banii lor. De exemplu, uh, în Kosovo sau altundeva, riscul de eroare nu poate să fie același ca și în alte regiuni. Uh, nu se pot, lucrurile nu se pot controla la fel de bine ca și în cazul plăților directe. Sigur că mai avem și problema statelor uh, federale, în care uh, Uh, controalele au loc în cadrul sistemelor federale și această uh, semnătură pe care ministrul de finanțe ar trebui să o depună pe document, e bine, e dificil acest lucru dacă sistemul politic nu prevede o sau nu permite acest lucru. În Suedia și țările de jos uh, Uh, nu pot fi uh, comparate din acest punct de vedere cu Germania sau cu Spania. Așadar, uh, trebuie să găsim niște forme, niște formulări în discuțiile noastre pentru ca aceste controle să poată fi asigurate la toate nivelurile politice, dar sigur că trebuie să existe și posibilitatea de a ține cont de diferențele dintre sisteme din statele membre. Um, există țări care au sisteme foarte diferite de cele din Suedia și țările de jos, de exemplu. Vreau să adresez domnului comisar o întrebare. La punctul 9, în documentul al treilea, raportorul vorbește despre faptul că guvernele statelor membre um, nu pot să fie trase la răspundere cu privire la utilizarea fondurilor europene. Dar eu cred că totuși noi ar trebui să putem în această discuție să putem să includem și guvernele naționale, statele membre. Acestea trebuie să fie uh, incluse în această, implicate în această discuție, astfel încât uh, guvernele naționale, care sunt uh, cei care poartă răspunderea la nivel național, trebuie de asemenea să uh, își, își asume responsabilitatea pe care o au și să dea niște răspunsuri. Pentru că dacă nu, uh, mingea merge de la noi la ei și înapoi și cred că totuși trebuie să se, a venit momentul să se întâmple ceva decisiv. Uh, și anume pornim de la uh, dialogul uh, consolidat dintre Parlamentul European și uh, statele membre și, de asemenea, uh, Curtea de Conturi, e bine, aceasta este o discuție care deschide foarte multe uh, portițe de uh, a, de întocmire, de realizarea unor sisteme mai bune, ca, care să dea posibilitatea de a Uh, preveni erorile înainte ca acestea să se întâmple. Deci nu trebuie să pornim de la prezumția că statele membre nu pot fi trase la răspundere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să exprim câteva idei în această discuție. Cred că Comisia a făcut uh, un pas important, și anume, atunci când uh, privește acest uh, concept al riscului admisibil de eroare l-a privit în contextul programelor și proiectelor sale. Sigur, este clar că dacă vorbim despre ajutorul internațional, de exemplu, uh, riscul admisibil de eroare este altul um, decât cel uh, al plăților directe pentru cercetare, de exemplu. Există state în curs de dezvoltare în care administrația publică nu funcționează la fel de bine. Deci nu putem să ne așteptăm să, ca ei să gestioneze uh, fondurile de ajutor la fel de bine ca și țările europene. Uh, aceasta este o abordare politică. Însă, uh, aceasta este doar prima fază a analizei pe care trebuie să o să o facem în ceea ce privește riscul admisibil de eroare și utilitatea acestuia. Cred că ar fi util să avem o discuție trilaterală și cu Consiliul despre acest concept. Pentru că, pe de o parte, Consiliul ar trebui să se ocupe de, uh, de contribuții, ar trebui de asemenea să, să aducă niște contribuții și să ne ajute să scădem uh, erorile. Eu vin din Germania și sunt destul de critic când văd uh, la uh, probele, la eșantioanele uh, analizate de curta de Conturi, uh, văd că uh, cele din Germania nu funcționează foarte bine, doar parțial uh, sunt parțial uh, eficiente. Uh, deci eu, ca și eurodeputat din Germania, aș dori să intru într-o discuție cu landurile germane, ca să văd cum își închipuie ele uh, măsurile de viitor. Vreau să-și aducă și ele o contribuție la rezolvarea acestei probleme, la scăderea uh, riscului de eroare. Și de asemenea aș dori să discut uh, Uh, cu toți acești decidenți politici din statele membre și cu cei din Germania în cazul meu și anume să văd ce înțeleg ei prin risc admisibil de eroare. Cum reușim să obținem semnătura ministrului de finanțe din fiecare stat uh, pe uh, această declarație națională de gestiune? Domnule comisar, uh, eu cred că, totuși, abordarea Comisiei nu este suficient de uh, severă. Eu am citit comunicarea dumneavoastră din mai cu mare atenție și am înțeles foarte bine modul în care se abordează, modul în care se abordează lucrurile, și anume se încearcă găsirea unui echilibru între costurile controalelor care trebuie să compenseze fondurile uh, beneficiile. Așadar, descoperirea fondurilor uh, utilizate defectuos și recuperarea acestora. E bună această abordare, dar încotro ne duce. Eu cred că nu ne duce către uh, abordarea politică a riscului admisibil de eroare. Și nu ne duce acolo pentru că nu vorbim aici de un risc admisibil de eroare, dumneavoastră nu vorbiți de un risc admisibil de eroare, ci de o rată admisibilă de eroare. Și sigur că pot să înțeleg acest lucru. Din toate documentele, uh, rentabilitatea controlelor este un punct foarte important. Însă, nu este singurul punct, uh, singurul punct de vedere din care discutăm. Pentru că există niște motive foarte simple. Câteodată, e bine să exagerezi anumite lucruri și să vezi unde sunt punctele slabe și dacă ne gândim la uh, costurile cu uh, angajații ai unei, uh, ale unei firme de audit, ei bine, acestea pot să fie foarte ridicate. Să zicem că acestea se cre- cresc cu 100%. Deci costurile controlelor cresc foarte mult. Asta nu înseamnă că poate să crească riscul admisibil de eroare. Pentru că nu există o, o proporție directă între cele două. Uh, nu cred că nu vom, nu vom reuși să scădem la zero erorile. Uh, și nici nu cred că ar trebui să uh, le spunem oamenilor că încercăm să facem acest lucru, pentru că nu trăim într-o lume perfectă. Dar când vorbim despre un risc admisibil de eroare, atunci Cred că, cred că greșelile ar trebui să fie, greșelile cele mai scumpe ar trebui să fie prevenite. Deci asta ar trebui să facă sistemul, nu greșelile cele mai frecvente sau greșeli, erori care uh, țin de sistem. Din punctul meu de vedere, conceptul unui risc admisibil de eroare trebuie să cuprindă mult mai mult decât costurile admisive ale controlelor. Să vă dau un alt exemplu curtea uh, face trimitere la uh, erorile care se fac în uh, achizițiile publice, în procesele de achiziții publice. Și uh, oricine s-a ocupat de astfel de lucruri știe că există uh, o grămadă de norme și de controle care au ca singur uh, obiectiv evitarea manipulărilor. Și asta e bine. Însă, dacă după ce s-a acordat un contract, de exemplu în uh, Renania de Nord-Vestfalia, dacă cineva deschide uh, plicul ofertantului prea rapid, a făcut o greșeală. Dar eu aș spune că această greșeală tolerabilă, pentru că nu uh, există niciun fel de pagube financiare, decât dacă persoana respectivă a avut o intenție frauduloasă. Așadar, întrebarea ce greșeli procedurale pot fi uh, eliminate prin simplificare sau eventual putem să le numim greșeli, erori procedurale care au uh, implicații financiare foarte reduse. Ei bine, aceste uh, elemente nu apar în abordarea comisiei și eu cred că lipsesc. Mulțumesc, doamna Cescova. Děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, eu sunt uh, nouă la Parlamentul European. Am fost aleasă doar anul uh, trecut. Înainte, însă, am fost uh, un politician în Praga, în Republica Cehă, timp de ani de zile și trebuie să mărturisesc că problemele pe care le discutăm astăzi aici sunt destul de noi pentru mine. Aș dori să subliniez doar câteva aspecte. Pentru mine, riscul admisibil de eroare reprezintă un concept pe care eu nu sunt gata să-l accept. Nu pot să îmi imaginez o lume în care eu, în lumea reală, în calitate de președinte al Comisiei de Finanțe uh, și de Buget, aș putea să explic alegătorilor mei uh, în ce constă acest concept de risc admisibil de eroare. Însă, sigur că nu facem politică la nivel uh, local. Suntem la Parlamentul European și trebuie să vedem care sunt criteriile pe care le aplicăm acestui risc admisibil de eroare. Și de asemenea, să vedem cum uh, ajungem la concluzia că avem un risc uh, tolerabil sau admisibil de eroare sau nu. Uh, în ce privește criteriile pe care Curtea de Conturi le folosesc în acest sistem, trebuie să spun că mie mi se par interesante, dar pe de altă parte atunci când uh, spunem că acest uh, RAE e admisibil în anumite programe, uh, sunt, acest risc e admisibil, ori în alte programe nu e admisibil. Însă, în ciuda celor spuse de mine, aș dori să mulțumesc raportorului și să-i spun că această dezbatere mi se pare foarte interesantă. Trebuie să mărturisesc că m-a interesat mai de mult acest uh, concept chiar de când a fost aleasă la Parlamentul European și a fost uh, o sursă de, surprinde, de surprize pentru mine. Aș dori să vă mulțumesc, însă aș dori să vă rog să lansăm un apel și către statele membre în text. E o măsură pe care eu aș sprijini o Vă mulțumesc. Grazie. Colega Schaldemose. Tak for ordet, herr formand. Doamna Șaldemose, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, curții de conturi, mulțumesc domnului comisar și raportorului pentru contribuția lor. Această dezbatere este foarte importantă. Și mie mi se pare foarte greu să tranșăm, să dăm răspunsul final. Unii critică Uh, statele membre, uh, spunând că nu uh, fac suficient în acest domeniu. Însă trebuie să vorbim pe șleau și să recunoaștem că în anumite state membre situația e mai gravă decât în altele. Dar cred că noi ar trebui să ne punem de acord asupra unui obiectiv comun, respectiv reducem la minim acest, această rată de eroare. Sigur că nu există o rată zero, dar trebuie să încercăm să reducem la minim această rată admisibilă de eroare. Și de ce problema este atât de complexă și de dificilă? Pentru că um, într-o țară mică, precum țara mea, în Danemarca, S-ar putea ca, dacă introducem acest concept, să dăm impresia că tolerăm până la urmă uh, erorile. Și că uh, șmecherii, uh, cei care fraudează, pot să facă tot felul de infracțiuni, să săvârșească delicte fără să fie pedepsiți. Deci, cred că ar trebui să încercăm să transmitem un mesaj clar, respectiv că această rată de eroare trebuie să fie minimă, dar nu cred că trebuie să vorbim doar de erori, ar trebui să vorbim și de rezultatele proiectelor noastre. Și ele ar trebui să fie studiate. Și astfel am putea ajunge poate la o abordare mai echilibrată. Domnule raportor, aș dori să vă spun ceva. Această idee a unei soluții alternative posibile, mie mi se pare foarte bună. Respectiv, să luăm toate domeniile politice, dar să mai recunoaștem și că trebuie să vedem cum stau lucrurile, care este situația în diverse state membre, pentru că această situație diferită de la un stat la altul este foarte importantă. Sigur că obiectivul nostru este să Ă, găsim ă, soluții. Nu trebuie să, nu, nu vrem aici să identificăm vinovați, ci să găsim o soluție. O soluție care să ne permită să reducem la maximum această rată de eroare. Deci această propunere este foarte bună. <coughs> Panie președinte, șanowni państwo, Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. E o dezbatere foarte interesantă care sosește la momentul potrivit, pentru că, într-adevăr, trebuie să ne punem de acord asupra formulărilor. În documentele pe care le avem aici se face o distinție foarte clară între rata riscă sau uh, admisibilă de eroare și uh, deci între riscul admisibil de eroare și eroarea sau frauda admisibilă niezbędne jest motyw... În politica de coeziune, ă, în care apar ă, destul de des erori, am ajuns la concluzia că trebuie să îi ă, motivăm pe beneficiari ca ei să se implice în activități inovatoare. Mă gândesc, de exemplu, la activități care să să dea naștere unor uh, proiecte pilot, de exemplu, sau unor noi experimente. Dacă dorim uh, ca uh, în toată Uniunea Europeană să se facă doar astfel de proiecte pilot, atunci trebuie să fim gata să admitem că rata sau riscul admisibil de eroare trebuie să fie mai mare. Deci, despre ce vorbim astăzi până la urmă? despre acest concept al riscului admisibil de eroare sau uh, a nivelului admisibil de risc, ar trebui să ne întrebăm dacă am dorit ca aceste două formulări sau aceste concepte să fie folosite în uh, proiectele pe care le implementăm. Uh, am dorit să informăm statele membre în legătură cu aceste concepte pentru ca uh, derularea proiectelor să se facă la modul cel mai eficient posibil. Sau poate până la urmă nu sunt decât informații, informații utile pentru o evaluare expost, expost a politicilor noastre. Să spunem dacă o politică europeană a fost uh, implementată uh, corect sau nu. Și deci, expost, am putea să spunem că iată, uh, rata de risc e prea mare. Și ajung acum la întrebarea mea. Mă întreb dacă avem nevoie de toate aceste categorii pentru a pregăti o astfel, a, aceste activități ex ante sau avem nevoie de aceste categorii doar pentru evaluarea ex post. Pentru că în documentele noastre avem un al treilea concept, așa numitul cost al controalelor. Ceea ce înseamnă că dacă dorim să facem mai multe controle pentru a ajunge la uh, erori mai uh, puține, costul controlelor va crește și el. Deci, mă întreb care este rolul, rolul nostru. Unde ar trebui să se situeze echilibrul între cele două aspecte? Dorim să creștem costul controlelor la infinit pentru a obține rezultate mai bune sau nu? Sau, pe de altă parte, putem obține un echilibru, uh, un echilibru pe care să-l acceptăm. Dacă ne dorim ca activitățile în Europeană să fie inovatoare, să dea dovadă de curaj, de temeritate, atunci trebuie să fim gata să admitem un risc uh, de eroare. Și de aceea trebuie să spunem în mod clar unde ar trebui să se situeze acest risc admisibil de eroare. ar trebui să informăm în orice caz și statele membre care e nivelul de risc pe care uh, sunt gata să-l accepte. Dar e o problemă filozofică, pentru că nu putem să spunem în, înainte, ex ante, uh, sau nu putem uh, să prezicem uh, riscul admisibil de eroare. Deci, pentru a repeta întrebarea mea, doar suntem gata să ridicăm costul controlelor la infinit. Mulțumesc, domnul. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus și antevorbitorii, o parte dintre ei, această dezbatere uh, mi se pare cam dificil de prezentat în fața alegătorilor. Cum putem să mergem în fața alegătorilor uh, pornind de la principiul că suntem gata să acceptăm greșeli? Ne aflăm într-o situație destul de, uh, de, de vagă. Putem spune că atât Comisia cât și probabil și curtea și noi avem o parte de răspundere, însă e, lucrurile merg în direcția cea bună. Ce mă deranjează pe mine e că se confundă riscul admisibil de eroare și uh, pragul de semnificație. Cred că este foarte important să facem această diferență, pentru că riscul admisibil de eroare înseamnă că Uh, el trebuie situat în uh, gestiune, iar pragul de semnificație în audit, adică în uh, avizul pe care curtea o publică în atenția Parlamentului. Curtea ne dă un aviz. Noi putem după aceea să intervenim, să dăm descărcarea sau nu. Și dacă citim toate documentele, câteodată ne dăm seama că, datorită interpretărilor diverse, nu se face diferența, se vorbește despre semnificație și tot felul de alți termeni. Eu cred că trebuie să facem o distinție foarte clară între cele două concepte. Se mai vorbește apoi despre costul controalelor și se spune că pentru că acest cost al controalelor e ridicat, trebuie să fim atenți. Eu aș dori să pun pe tapet sau să propun, domnule președinte, să vin cu un alt parametru respectiv costul organizării, al funcționării. Costul controlelor e ridicat, de acord. Însă mă întreb de ce uh, costul e ridicat e pentru că organizația noastră este complexă, felul în care funcționăm este foarte complex. Câteodată ni se spune că se săvârșesc greșeli pentru că legislația e complexă, dar nu e doar legislația care este complexă, și funcționarea noastră între Uniunea Europeană și statele membre uh, e foarte complexă. M-am întreba, întrebat întotdeauna cum se poate face control intern pe uh, structurile externe. Statele membre își păstrează suveranitatea. Cum putem face controle externe în state suverane? Cine, cine poate garanta că uh, autoritățile de audit naționale sunt independente. Domnul comisar a vorbit despre independență. Eu am vizitat uh, autoritățile de audit din Franța, am pus uh, această întrebare uh, directorului competent și l-am întrebat cine îi numește, cine fixează salariile, miniștrii îi numesc, deci cum putem garanta independența acestei funcții. Deci cred că organizarea noastră, funcționarea între Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să ducă la o estimare cât costă Uh, uh, această uh, gestionare împărtășită pentru că în acest domeniu apar erori și de ce apar cu unele state membre? Sigur, pentru că intervine complexitatea, dar și administrația foarte stufoasă. Pe vremuri am propus ca Uniunea Europeană să își creeze o proprie administrație financiară. Mă întreb dacă nu a sosit momentul, acum când vorbim despre provocările pentru Uniunea Europeană, pentru perspectivele financiare viitoare, să cifrăm, să vedem cât ar costa, costa o administrație europeană financiară și cât ne costă sistemul actual de funcționare. Și, repet, bineînțeles, legislația este complexă, dar și funcționarea noastră este extrem de complexă. Statele membre spun că uh, doresc să-și recupereze banii și că își gestionează singure fondurile. Însă noi încercăm uh, să deblocăm fonduri europene, să nu, să nu împrumutăm bani din exterior. Mă întreb dacă nu am putea să Uh, repunem stăpânire pe aceste fonduri de gestionare împărtășită și nu să le uh, punem la dispoziția statelor membre dacă uh, această gestionare, această administrare ar fi mai puțin, mai puțin costisitoare. Pentru că o, această, o astfel de gestiune ar fi mai puțin costisitoare, cu mai puține riscuri și mai puține greșeli. În această dezbatere aș dori să vorbim nu numai despre complexitate, despre legislație, dar și despre complexitatea uh, funcționării noastre. Grazie. Ridiamo la parola al relatore, il collega Mulțumim, are acum cuvântul domnul raportor Hatzimakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să recunosc domnului Odi pentru faptul că a făcut această clarificare importantă pentru că, dacă spunem statele membre sunt uh, mai rele decât Comisia, ar trebui să discutăm, pentru că nu se poate constata acest lucru. Fac trimitere la auditul Curții de Conturi în domeniul educației. Aici, Curtea de Conturi a observat în 42% din cazuri o rată de eroare și este un proiect care este gestionat direct de comisie. Plățile sunt făcute direct, deci 42% uh, e o, un procent destul de mare și dacă ne uităm la ce au făcut aceștia, erau mm, erori formale. Iar 50%, în 50% din cazuri, uh, eligibilitatea era problema. Deci aceste programe nici măcar nu ar fi fost eligibile pentru finanțare. Uh, și atunci trebuie să ne punem întrebarea dacă oare Comisia este autoritatea potrivită pentru a gestiona aceste programe. Și trebuie să îl contrazic pe domnul comisar care spune că uh, în uh, gestiunea partajată există probleme, cum e în domeniul coeziunii, dar și, la, și în domeniul agricol e, avem tot gestiune partajată care funcționează foarte bine. Rezultatele sunt foarte bune pentru că Comisia și-a făcut treaba vreme de mulți ani și există niște, a implementat niște sisteme de control foarte scumpe. Sisteme de control ca, de exemplu, sistemul Ajax, care costă bani, dar produc rezultate. Suntem uh, entuziasmați de sistemul Ajax, domnule comisar, uh, și uh, suntem, am fost uh, vreme de ani de zile. Uh, Vreau să-i mulțumesc uh, cu căldură domnului comisar și vreau să-l uh, felicit uh, cu ocazia raportului de activitate. Dacă ne uităm în acesta, într-adevăr, uh, direcțiile uh, generale și directorii generali recunosc greșelile care au fost făcute în serviciile lor. Și, și aici se numesc statele membre care au avut probleme. Tot respectul, vă felicit, domnule comisar, acest document este o dovadă faptului că um, pe parcursul anilor v-ați îmbunătățit, îmbunătățit sistemul. Mă bucur că ați menționat și aceste cifre și anume uh, și cazurile în care ați um, recurs la instrumentul suspendării. 1,7 uh, miliarde de euro în plăți au fost suspendate. În anul 2009 a fost, uh, au fost 15 decizii de suspendare, în anul 2010 chiar aproape dublul deja, după cum uh, prezentați în acest document. Sunt cifre foarte bune, e minunat și mă bucur că sistemul funcționează. Totuși, și în cazul controlelor interne, e nevoie uh, uh, și în domeniul educației și în domeniul cercetării e nevoie să mai lucrați. Foarte important, domnule comisar, ați spus și ați cifrat aici faptul că totul este prea scump. Domnul Odi a menționat și el acest lucru. Pentru domeniul energie și transporturi și cercetare, uh, Ați uh, menționat uh, cifrele unui sistem suplimentar de control, 19 uh, între 19 și uh, 90 și 150 de fapt de milioane de euro pentru ca riscul admisibil de eroare să fie uh, ținut sub control. Însă, Curtea de Conturi la capitolul 1, punctul 44, spune că până acum fondurile pe care trebuia să le recuperați numai în domeniul coeziunii, deci corecții, se ridică la 2,4 miliarde de euro. Și dacă calculăm totul, atunci e vorba de mult mai mulți bani, dar din aceștia s-au recuperat doar 25%. Deci, 2,3 miliarde euro nu au fost recuperate. Au fost uh, bani plătiți în mod nedrept și uh, cred că ar fi mai bine să investim mai mulți bani în sisteme de control. Cred că ne-ar costa mai puțin uh, pentru a reuși să recuperăm aceste sume absolut uh, extraordinare. Uh, cred că ar fi foarte bine dacă ne-ați putea prezenta uh, cifrele pentru întregul sistem de control. Aceste cifre, 90-150 de uh, milioane de euro, controle suplimentare, se referă doar la aceste domenii um, pe care le-am numit. Care ar fi costurile în domeniul agricol, de exemplu, în domeniul coeziunii, ca să vedem dacă merită. Uh, dacă merită banii să, pe care trebuie să investim în controle uh, în raport cu banii care au fost plătiți și nu au fost recuperați. În ceea ce privește cazul Spaniei, eu nu vreau să o ofensez, să o jignesc pe doamna Ayala Sender vreau pur și simplu să atrag atenția asupra acestei uh, discrepanțe enorme care poate fi calculată și uh, per cap de locuitor. Dacă diferența este atât de mare, atunci acest lucru trebuie să fie spus cu voce tare. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni și nu vreau să uh, fac reproșuri cuiva. Vreau doar să îmbunătățim sistemele să ne îmbunătățim sistemele. Per capita, Grecia stă cel mai prost. Însă chiar și Grecia uh, plătește mai mulți bani înapoi din uh, greșelile uh, constatate. Dar ca sumă, 2,5 miliarde uh, milioane euro, Spania e și ea fruntașă. Mă bucur să aud că menționați concepte inovatoare, care sunt acum necesare mai mult decât oricând. Domnule Șemeta și comisarii Andor și Han au venit cu aceste idei uh, de viitor cu privire la îmbunătățirea uh, cooperării în domeniul uh, coeziunii. Și dumneavoastră vorbiți despre un astfel de instrument și anume bonusul. Adică nu plătiți în avans, ci atunci când cineva a reușit să facă o îmbunătățire, exemplu în politica de ocupare a locurilor de muncă, primește un bonus. Cred că este o abordare foarte bună. Și uh, cred că în uh, domeniul cercetării acest, uh, această abordare ar putea să ducă la o reformare completă a sistemului de, um, de fonduri, de finanțări, pentru că finanțarea nu trebuie, nu trebuie um, finanțarea cercetării trebuie făcută în avans, ci acest sistem al bonusurilor ar fi foarte potrivit. Pentru că atunci și rata erorilor scade și piața um, uh, infracționalității, care a fost menționată astăzi aici, ar, fi, ar scădea de asemenea. Domnule comisar Șemeta, trebuie să discutăm despre toate aceste lucruri Vreau la sfârșit să fac o, un comentariu care se referă la ceea ce a spus doamna Șaldemose. Trebuie să avem grijă ca acest concept pe care ni l-ați prezentat, uh, risc uh, admisibil de eroare, să nu fie văzut de, uh, de public ca un voal prin care noi uh, încercăm să uh, le spunem uh, cetățenilor că nu, lucrurile nu stau așa de rău cum uh, se spune acest lucru ar putea să ducă la o rezervă uh, față de acest concept. Chiar și Curtea de Conturi, care a introdus acest concept în 2004, uh, are dificultăți în a defini acest uh, concept. De aceea, să nu fim foarte euforici uh, sau să nu fiți uh, foarte euforici în Colegiul Comisarilor în ceea ce privește acest concept, pentru că situația nu stă bine, ați observat acest lucru în cursul discuției și uh, sigur că pe noi ne-ați convins, dar trebuie să fim atenți la ce transmitem cetățenilor, contribuabililor. Cred că ar fi mai bine să fim mai drastici cu noi înșine, să avem sisteme de control mai bune, să putem să aducem rezultate mai bune, decât să venim cu niște idei matematico-filozofice care în cele din urmă uh, vor fi văzute ca ceea ce sunt parțial și anume o tactică de mușamalizare. Mulțumesc! Da, Acum uh, Dau cuvântul reprezentantei Curții de Conte, doamna Calulaite, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să abordez și eu câteva aspecte care au uh, apărut în discuție. Aș dori mai întâi să vorbesc despre simplificare. s a auzit că simplificarea ar uh, putea să ducă la multe sisteme bazate pe încredere, dar și pe baza uh, profilului de risc. Eu cred că trebuie să reducem într-adevăr uh, birocrația, să avem un sistem mai simplu în care să se facă mai puține erori pentru că ar exista mai puține reguli formale. Iată ce înseamnă simplificarea. Domnul Odi a avut dreptate când a spus că programele pot, uh, pot să fie reconcepute pe baza simplificărilor birocrației uh, pentru că altfel dacă uh, modul în care gestionăm lucrurile rămân complicat păcate, poate trebuie să regândim complet modul în care funcționează gestionarea programelor. Mai există o a treia opțiune uneori și anume să punem capăt activității dacă nu se întâmplă nimic, dacă nu putem să găsim altă soluție. Și dacă din motive obiective am explorat toate aceste canale și în continuare ne confruntăm cu situația în care nivelul de risc pare ridicat, atunci putem discuta despre riscul tolerabil de eroare și dacă discutăm despre riscul admisibil de eroare, uh, cred că uh, se mai pune problema și repetiției riscului, riscului la nivel de gestiune. dacă se ia un eșantion separat pentru coeziune, de exemplu, nu toată lumea face greșeli. Aproximativ o treime uh, dintre uh, beneficiarii auditați uh, creează majoritatea eroarelor. Deci, dacă anunțăm un obiectiv mai mare decât cel exprimat de curte, cei care nu fac greșeli Uh, ar putea fi tentat să, ridice, să reducă nivelul controlelor, iar cei care fac multe uh, greșeli ar putea să nu atingă obiectivele. Și astfel problema de gestiune ar fi și mai mare decât la început. Mulțumesc! Grazie, la... Vă mulțumesc. Are acum cuvântul din nou domnul comisar Șemeta. Thank you very much. Mulțumesc. Um, pe scurt, pot să spun că sunt absolut de acord cu um, domnul raportor și anume că conceptul riscului admisibil de orare nu este orar și de a, nu este ușor uh, de evaluat și de aceea discutăm atât de mult despre el și de aceea serviciile mele au analizat în detaliu acest concept uh, pe, și pe baza acestei analize v-am făcut deja propuneri. Aș dori să abordez ceea ce a spus domnul Odi conceptul riscul admisibil de eroare este un concept uh, de management, de gestionare. Deci, în orice proces de gestionare trebuie să se stabilească un prag uh, și metode pentru a atinge obiectivele și asta încearcă să propună Comisia. Bineînțeles, nu Comisia trebuie să hotărască, ci cei care au putere de decizie în domeniul financiar trebuie să spună care este eh, nivelul de risc tolerabil. Și de aceea este foarte important să facă distinția între riscul admisibil de eroare și nivelul admisibil de eroare. Sunt uh, concepte diferite și în cadrul conceptului riscului admisibil de eroare, orice eroare identificată trebuie, bineînțeles, să fie corectată și dacă este necesar, banii trebuie recuperați dacă este cazul. Deci, este foarte important să înțelegem cu toții cum ne funcționează sistemele. Eu uh, doresc să promovez simplificarea. Dar înțelegem cu toții faptul că simplificările uh, durează până sunt introduse. Introducerea simplificărilor uh, durează destul de mult timp. Deci, noi evaluăm ce se poate simplifica pentru viitoarea generație de programe dar acestea vor începe doar în 2014 și descărcarea uh, pentru acestea va fi dată în 2016 sau mai târziu. Deci trebuie să vedem și cum putem aborda problema noastră de acum. Și acest context face parte din răspunsul la această întrebare care, și astfel dăm și autorității care oferă descărcarea bugetară criterii obiective, uh, precum și uh, sistemelor de control ale comisiei. Domnul Gaer a spus că și Consiliul trebuie explicat în această discuție și eu sunt de acord. Și avem intenția de a discuta aceste lucruri și cu Consiliul și poate chiar în formațiune de trilog între cele trei instituții, pentru că, bineînțeles, nu doar Parlamentul, ci și Consiliul uh, trebuie să discute aceste aspecte și astfel ajung la declarațiile naționale de gestiune. Domnul raportor promovează aceste, acest concept insistă asupra lui, dar cred că sunt două aspecte aici de luat în considerare. Avem anumite exemple de declarații naționale de gestiune. Trebuie să spun că doar una este semnată de ministru și auditată de uh, Curtea Superioară de Conturi ale țării respective și în ciuda faptului că această declarație este semnat de, semnată de ministru, nivelul erorilor uh, în această țară este oricum ridicat în anumite domenii. Deci prin asta doresc să spun că declarațiile um, naționale de gestiune nu vor rezolva toate problemele. Pe de altă parte, doamna Iala a spus și are dreptate că avem și state federale țara dumneavoastră, domnul raportor, este un stat federal și Bineînțeles, este foarte greu uh, de închipuit că un ministru federal va semna o declarație pe care o primește din partea landurilor. Nu știu aspectele specifice juridice, dar probabil o astfel de semnatură ar fi anticonstituțională, nu știu exact. Deci, noi am propus să se, ceară statelor membre să facă declarații de gestionare la nivelul potrivit pentru că autoritatea de gestiune cea mai ridicată uh, care se ocupă de gestionarea fondurilor poate da asigurarea că uh, fondurile gestionate se bazează pe principiile uh, gestiunii uh, corecte, sănătoase. Am aplicat la comisie acest sistem care pare să funcționează uh, și chiar dumneavoastră ați solicitat comisia pentru acest lucru cu ocazia raportului anual. Deci, propunem să se facă același lucru și în alte domenii. De exemplu, în agricultură acest sistem funcționează deja, a fost deja uh, aplicat uh, și dorim să o facem și în alte domenii, sperăm să obținem rezultate bune. Ați uh, V-ați referit și dumneavoastră la ceea ce am spus eu în prezentarea mea în legătură cu costurile adiționale ale controlelor din calculele noastre. Dacă dorim să trecem de la o rată a erorii la în domeniul cercetării. Acest lucru ar costa între 90 și 150 de milioane de euro. Uh, și în urma acestor controle nu am putea să recuperăm decât 72 de milioane de euro. Deci, iată, controlele ne-ar costa mai mult decât uh, am putea recupera de pe urma lor. Și controlele înseamnă povești suplimentare pentru beneficiari. beneficiari. Deci, poate trebuie să folosim tehnici uh, um, mai uh, puțin. Uh, uh dure de uh, îmbunătățirea situației prin formare și așa mai departe. O altă măsură majoră, o, o măsură majoră aplicată a fost uh, creșterea numărului controalelor uh, pe lângă beneficiar și uh, Curtea de Conturi a menționat acest lucru în raportul său. Bineînțeles, e vorba de o povară suplimentară care duce, care face să încetinească implementarea programelor, deci consecințele sunt dificile. Trebuie să găsim, deci, un echilibru între nivelul controalelor și eficiența acestora. Un alt aspect important care a fost menționat de asemenea într-o intervenție a fost acela că situația între statele membre este diferită în gestionarea programelor. Și dacă cădem de acord asupra riscului, uh, asupra conceptului riscului admisibil de orare și asupra nivelului acestuia, acesta s-ar aplica nu doar uh, de către Comisie, ci, de statele membre care gestionează fondurile conform uh, gestionării comune. Deci, statele membre care fac încă multe greșeli vor fi obligate să-și reducă nivelul erorilor pentru a respecta un standard și astfel noi vom uh, putea să spunem pe nume statelor membre uh, care nu respectă aceste obiective, pentru că deocamdată nu avem criterii obiective uh, pentru a spune că un stat membru are performanțe mai bune decât altul. De aceea, aceste obiective cifrate ne-ar permite să facem acest lucru. Cred că am acoperit majoritatea aspectelor uh, menționate în cadrul discuției. Sunt de acord cu domnul Gaier um, în legătură cu faptul că trebuie să ne gândim și cum putem lărgi conceptul. Bineînțeles, nimic nu este perfect și, bineînțeles, putem îmbunătăți modul în care definim conceptul. Nicio problemă. Cu siguranță putem face acest lucru, să discutăm și cu Consiliul, uh, să vedem care este punctul de vedere al acestuia. Deci aștept uh, cu nerăbdare să continuăm uh, această dezbatere în legătură cu acest aspect și implicarea Consiliului și altor actori în acest exercițiu. Vă mulțumim. A cerut cuvântul colega Ayala. Era una petición para, para... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă adresez o solicitare. Aș dori să vă asigurați că Comisia Europeană ne transmite toate informațiile pe care le are la dispoziție uh, în legătură cu aceste declarații semnate. Pentru că, după cum știți, Așa cum s-a constatat și în uh, trecut, uh, uh, s-a insistat că aceste, această aceste audituri sunt văzute ca soluția minune, ca un panaceu. Ori nu e așa. Eu aș dori ca Comisia Europeană să ne transmită nouă Comisiei noastre aceste informații, pentru că e inutil să uh, alimentăm mituri care nu rezolvă deloc problemele noastre, și ale cetățenilor. Președintele. Fare anche propria la... Îmi sucesc uh, solicitarea colegei Ayala și aș dori să adaug și eu un lucru. Pentru a interveni uh, în discuție uh, pentru a reacționa la ceea ce a spus domnul raportor, colega Iala și colegul Odi. După părerea mea, este complicat să identificăm unde apar conflictele de interese și dacă persoanele care fac controlele de multe ori au legături cu uh, persoanele care acordă finanțările sau chiar cu beneficiarii, aceasta este o ipoteză abstractă, dar care poate deveni concretă care au apărut în practică, chiar în țara mea, în Italia. Și de multe ori de aceea um, verificarea nu poate să fie eficientă. Mai apare o situație dacă cineva dorește să obțină fonduri pe care nereglementară sau încearcă chiar să efectueze o fraudă și această persoană face ca lucrurile să pară în regulă din punct de vedere formal, acest lucru înseamnă că controlele trebuie să fie deosebit de eficiente la nivel de substanță. Mi-aduc aminte că odată o firmă a primit 4 milioane de euro finanțări europene în Italia pentru a edita DVD-uri și CD-uri. Lucrurile păreau la nivel de formă în ordine, dar firma respectivă făcea tot felul de lucruri în afară de DVD-uri și CD-uri. Deci, cred că trebuie să exprimăm, uh, să exprimăm uh, și voința noastră uh, având în vedere că aceste controle costă mult, trebuie, dorim să spunem, este important să spunem uh, că organele dependente de comisie dar și de Curtea de Conturi Europeană și de Conturi să coopereze cu organismele de la nivel național care uh, fac uh, controlele respective și din acest punct de vedere sperăm că pe viitor că și Olaful va putea să facă mai multe decât în trecut. Pot acum să vă mulțumesc tuturor, mai ales domnului raportor, uh, care a făcut foarte multe. Dacă nu sunt alte observații, putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de studiul privind finanțarea organizațiilor non-guvernamentale, ONG-uri, ONG-urilor din bugetul Uniunii Europene. Raportorul, colegul Fielner, nu este prezent în sală, dar va fi înlocuit de colegul Itala. Vă rog. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Fielner uh, ähm, are alte uh, angajamente și de aceea eu am să îl reprezint la această reuniune. Äh, domnul Fielner a muncit foarte mult deja la acest document și aș dori să prezint pe scurt uh, ceea ce are dânsul de spus deocamdată. Este un subiect foarte interesant și e foarte bine că avem această dezbatere tocmai după dezbaterea privind rata de eroare, pentru că e legată oarecum discuția. Comisia uh, finanțează mai mult de 3.000 de ONG-uri cu sume foarte, foarte mari. Acum Comisia trebuie să-și actualizeze strategia și definiția ONG-urilor trebuie îmbunătățită. Pentru că, deocamdată, în uh, direcțiile ale Comisiei există diferențe între uh, definițiile pe care acestea le dau ONG-urilor. Această discuție trebuie să fie purtată public fiecare uh, trebuie să poată să uh, primească aceste informații și să se implice în discuție. Sigur că această uh, definiție a ONG-urilor nu trebuie să fie prea restrânsă. Ce este important este ca ONG-urile să fie independente, să primească fonduri, dar să rămână independente de comisie, pentru că acesta este adesea o temere pe care o au ONG-urile. Uh, de asemenea, definiția trebuie să evite crearea situației în care comisia finanțează doar acele organizații care se ocupă de activități pe care uh, Comisia le aprobă. Există foarte multe ONG-uri și foarte diferite, cu obiective foarte diferite. Sigur că pot să apară probleme atunci când se definesc ONG-urile, dar și cu probleme cauzate de dimensiunea acestora, pentru că există uneori organizații foarte mici care nu trebuie să fie lăsate pe din afară. De asemenea, de asemenea, Comisia ar trebui să realizeze evaluări sistematice ale eficienței programelor de finanțare. Trebuie să existe un feedback din partea organizațiilor non-guvernamentale cu privire la modul în care au realizat proiectele. procesul trebuie să fie transparent și de aceea trebuie monitorizat cu atenție beneficiarii și de aceea cred că este foarte bine că există un site al Comisiei pe care apar toate ONG-urile care sunt finanțate de Comisie. ONG-urile din țara mea Uh, sunt foarte greu de găsit însă. Poate că acest site ar trebui să fie mai bine organizat, să fie mai ușor de utilizat și mai transparent, pentru ca fiecare om să poate să vadă uh, ce ONG, din ce țară uh, este finanțat cu câți bani. Cam asta ar fi. Mulțumesc. Al colega Itala. Ah. Prego. Così ci illustreranno il lavoro. Prego. Astfel vom putea prezenta această activitate. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnului Itele pentru cuvintele introductive. Aș dori foarte pe scurt să vă prezint cum vom proceda. Cu colegul de la One World Trust, Michael Hammer, o să vă prezint acest studiu împreună. Noi am ajuns la această evaluare în uh, perioada iunie-septembrie anul curent și am analizat în principiu două aspecte. Înainte, se scuză oratorul, conținutul prezentării mele, voi vorbi pe scurt despre obiective și metoda folosită pentru a ajunge la această evaluare. Vă vom prezenta apoi uh, rezultatele, descoperirile noastre și apoi concluzii și recomandări în final. Am încercat, în primul rând, să analizăm două aspecte principale. În primul rând, performanța acestei cooperări între Comisia Europeană și ONG-uri, cât de eficientă este această cooperare, cât este de structurată, de bine organizată, dacă duce la rezultate pozitive în uh, lumina politicilor uh, Comisiei de cooperare și apoi am mai analizat un alt aspect, chestiunea transparenței. Cât de transparentă este informația cu privire la finanțare pentru ONG-uri și cât de bine este uh, prezentată această informație, cât este ea de acces accesibilă și cum folosesc ONG-urile uh, acest catalog cu interesele reprezentanților. Iată care au fost uh, misiunile care ne-au fost alocate. Foarte pe scurt, în legătură cu metoda folosită, am uh, intervievat foarte multe persoane, am vorbit cu director general de la Comisie, cu uh, secretar general și cu uh, membrii cabinetului Șefcovici. Am intervievat organizații din statele membre, mai ales în, din țările de jos și în Spania. și cu o serie de ONG-uri. Am uh, făcut și un uh, studiu Uh, uh, și în care am încercat să analizăm felul în care în ECO, DG, uh, DG Educație, Envi, 28 de ONG-uri, 120 din state membre au completat formularul, au venit cu rezultate foarte interesante și apoi am avut și câteva studii amănunțite pentru a vedea cum funcționează această relație între direcțiile generale Însă doream și să obținem informații în legătură cu felul în care se uh, procedează în afara Comisiei Europene. De exemplu, am studiat cooperarea cu NG-urile din uh, Ministerul de Afaceri Externe din Olanda, apoi uh, Agenția de Cooperare Internațională din Spania și din Banca Mondială. Și aceste ultime trei studii au avut ca scop Um, găsirea unor exemple de bune practici, identificarea unui material care ar putea inspira Comisia să procedeze altfel. Aș dori să vă prezint puțin contextul general. Domnul Itala s-a referit la uh, acest lucru. Înainte uh, am discutat despre transparența sistemelor financiare și am vorbit de această bază de date a beneficiarilor, beneficiarilor să vedem cât de ușor sau cât de greu e Uh, uh, de identificat uh, cât primesc ONG-urile de la Comisia Europeană, ONG-urile care cooperează cu Comisia Europeană. Ne-am dat seama că situația este complexă, pentru că în acest caz baza de date nu face diferență între tipurile de organizații. Există tot felul de organizații, uh, dacă dorești să faci un astfel de studiu. Uh, ne-am uh, orientat pe state membre, dar nu știm dacă e vorba doar de ONG-uri sau de alte organizații. Ar trebui să facem studii mai aprofundate pentru a obține rezultate mai uh, elocvente. Am primit date de la Comisia Europeană, de la patru servicii, Europe Aid, DG Env, uh, uh, Oficiul pentru Ajutor Umanitar și DG Educație și Cultură de la Comisia Europeană și am constituit propria noastră bază de date și am verificat dacă aceste ONG-uri sunt doar ONG-uri am 1,4 miliarde de euro sunt cifrele pe care le-am dat înainte pentru anul 2009. E o majorare față de uh, cifrele din dinainte. În 2000, de exemplu, Comisia Europeană a venit cu o estimare de aproximativ 1 miliard de euro pentru cooperarea cu ONG-urile. Și aș dori să menționez că nu vorbim decât de patru servicii. Din câte înțelegem noi, serviciile principale implicate în ce privește cooperarea și schimburile cu NG-urile. Deci, uh, iată pe diapozitiv, constatăm că volumul general uh, e ocupat în primul rând de Europe Aid, care a cooperat cel mai bine cu ONG-urile, apoi Oficiul pentru Ajutor Umanitar al Comisiei Europene și mai puțin DG Env uh, și DG Educație și Cultură. În ce privește numărul de granturi, în baza noastră de date am ajuns la aproximativ 3.000 de granturi, încă o dată pe locul în 1 aproximativ 2.000 de granturi Aid, apoi ECO și DG Enf, DG Educație și Cultură. Câteva cuvinte acum în legătură cu cadrul, cu cadrul general de cooperare între Comisia Europeană și ONG-uri. În anul 2000, Comisia Europeană a dat publicității un document în care este descrisă această cooperare cu principalele obiective ale acestei cooperări. Principalele obiective pe atunci erau consolidarea societății civile în general, dar și extinderea Uh, bazei sale pentru ca societatea civilă să fie implicată în procesul decident uh, de deluarea deciziilor, de echilibra punctele de vedere care sunt um, avansate de alți factori implicați și un al treilea obiectiv foarte important să ne asigurăm că această cooperare este eficientă în domenii în care guvernele nu pot să intervină sau în care uh, serviciul privat, sectorul privat nu poate uh, să intervină. Și deci ONG-urile sunt un instrument de uh, derulare a proiectelor. Am ajuns la concluzia că nu a existat niciun fel de document de bilanț. Deci uh, avem acest document uh, foarte stufos din anul 2000 care identifică lacunele, de exemplu documentul Uh, um, ia um, abordarea sector pe sector și se spune că situația, uh, deci cooperarea cu ONG-urile se face diferit de la un directorat general la altul și am uh, găsit dovezi destul de insuficiente în acest sens. De asemenea, am dorit să ajungem la o definiție comună pe un, pentru ONG-uri în documentul Comisiei se pune accentul pe faptul că e greu de ajuns la o definiție comună datorită statutului juridic uh, de care beneficiază ONG-urile în diversele state membre. Și dacă ne uităm la definițiile folosite de către uh, serviciile Comisiei Europene pentru ONG-uri, ne dăm seama că există asemănători, uh, asemănări numeroase, însă, în general, am ajuns la concluzia că definiția Uh, conține, în primul rând, caracterul non-profit, natura ONG-urilor, dar sunt și alte elemente, precum uh, statutul juridic și uh, natura voluntară a activității acestora și independența, independența mai ales de structurile guvernamentale. Acum aș dori să las uh, cuvântul colegului meu ca să ne spună câteva cuvinte de cooperare, despre cooperare și eficiență. Um, Vă mulțumim foarte mult. Vrei să faci tot tu? Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumim mult pentru posibilitatea pe care ne-ați dat-o să vă prezentăm aceste date. Pentru noi, încă de la început, a fost interesant să uh, vedem în momentul în care am început să studiem problema că se folosesc uh, în vocabular cuvinte ca eficiență, eficiența și uh, răspunderea, pentru că aceasta este problema uh, în momentul în care discutăm cu organizațiile neguvernamentale, guvernamentale organizații pe care le-am studiat și am încercat să obținem uh, uh, răspunsuri în legătură cu colaborarea lor cu Comisia Europeană și uh, contractele de finanțare cu aceasta. Am început astfel să înțelegem Uh, cum um, organizațiile non-guvernamentale pot să facă anumite lucruri pentru a ajuta Comisia să-și atingă obiectivele și această activitate se bazează mult pe condițiile în care funcționează. Și deci ne-au spus, uh, ne-au uh, prezentat experiențele lor bazate mai ales pe modalități. După cum a spus deja domnul Itala, apar probleme legate de uh, perioada în care Comisia sprijină organizațiile, uh, finanțarea bazată pe proiecte, care este modul predominant de aj- ajutare a ONG-urilor pe bază de contracte, uh, sau chestiunea finanțării programelor pe perioade puțin mai lungi. Acest lucru nu înseamnă o finanțare ad vitam aeternam, dar uh, reprezintă o modalitate mai bună, după părerea ONG-urilor, pentru a-și atinge mai bine obiectivele. Aici uh, E vorba de uh, stăpânirea programelor uh, pe care le implementează, um, în beneficiul beneficiarilor lor, deci se pune problema obiectivului, adică ce dorește Comisia Europeană să abordeze, care este problema pe care dorește Comisia să o abordeze și apoi alege ONG-urile pentru a face acest lucru. Deci, până la urmă, ONG-urile, ONG-urile furnizează servicii Comisiei Europene dar, bineînțeles, ajută și comunități și persoane și um, eficiența pe baza acestor obiective pe termen lung um, a fost, după părerea ONG-urilor, aspectul care poate să fie mai bine abordat uh, prin uh, finanțarea pe termen mai lung și nu pe bază de program. Un alt aspect abordat a fost uh, acela legat de capacitatea organizațiilor de a se dezvolta în timp pentru proiectul, programul respectiv și Având în vedere că condițiile în timp se schimbă, s-a sugerat că un termen foarte scurt uh, nu face decât să limiteze obiectivele uh, și astfel ele nu beneficiază de flexibilitatea necesară pentru a atinge obiectivele Comisiei și obiectivele organizației respective pentru ca lucrurile să fie echilibrate și organizațiile își dau seama că e nevoie de echilibru uh, și că au apărut deja și în trecut uh, aceste aspecte, se pune problema inovării și modului în care se poate uh, se poate evita menținerea unei situații imperfecte și cum se poate stimula com- concurența, competiția uh, pentru a finanța cele mai bune ONG-uri. Printre modalitățile menționate de organizații s-au menționat anumite lucruri. Nu e vorba doar de contractul în sine, ci și de mecanismele de selecție a ONG-urilor și modul în care acestea aplică, fac cerere de finanțare. Eh, s-a pus problema varietății formularelor care există. Poate o idee ar fi armonizarea formularelor pentru ca accesul la aceste sisteme să fie facilitată. Am vorbit despre limita flexibilității, de, care, de nevoie de flexibilitate pe care au menționat-o multe ONG-uri. Și o problemă destul de importantă este diversitatea organizațiilor care primesc fonduri și um, controlele nu sunt uh, proporționale uh, cu nivelul finanțării. Deci ONG-urile mici uh, se văd confruntate cu controle uh, de proporții mari. Un ultim aspect pe care doresc eu să-l menționez uh, este o prezentare uh, Um, a eficienței constatate în legătură cu modul în care se face raportarea. În acest apel puteți vedea că principalul mod de uh, evaluare și de, uh, a eficienței și de raportare uh, din partea acestor organizații din bani europeni se bazează pe autoevaluare. Această metodă reprezintă, conține avantaje pentru organizații, dar și dezavantaje pentru că nu se poate verifica suficient uh, cât de adevărate sunt aceste autoevaluări. Și după cum a spus domnul Blumeyer, studiile pe care le-am făcut ne-au permis să identificăm care sunt bunele practici în legătură cu o evaluare al unei uh, uh, externe din partea, deci unei alte organizații. Și exemplul de la, Ministrul Afacerilor, de la Ministerul Afacerilor Externe din Olanda arată că și între statele membre ale Uniunii Europene există o gamă întreagă de practici dincolo de autoevaluare uh, și cred că astfel ni se indică, cred eu, că ar trebui folosite mai multe instrumente, instrumente mai variate. Aș dori să închei, înainte să dau din nou cuvântul domnului Blumaer, spunând că ne-am dat seama că instrumentele folosite în momentul de față, inclusiv modelul dialogului folosit uh, de Comisia Europeană cu beneficiarii săi, funcționează, ajută mult la atingerea uh, obiectivelor de bază ale comisiei și beneficiarii consideră că așa este și comisia poate în același timp uh, să lărgească um, contribuția sa, inputul său la politicile respective și aceasta este tocmai valoarea adăugată pe care o poate oferi societatea civilă. Un ultim aspect pe care cred că l-a menționat și domnul Blumeyer este că organizațiile, uh, ONG-urile pot să atingă, să ajungă, să aibă o repercusiuni mult mai departe de sferele guvernamentale sau interguvernamentale. Deci, reacția este foarte pozitivă, dar cu siguranță în anumite domenii se pot face mai multe și am încercat să indicăm ce anume. Mulțumesc! Vă mulțumim! A cerut cuvântul colega Ayala Sender. Um, o secundă, domnule președinte, că nu am chiar terminat. Dacă ați putea să mai permiteți să mai dați încă 5 minute, să terminăm prezentarea. Vreau să spun câteva cuvinte despre cea de-a doua chestiune, despre transparența acestei cooperări între Comisia Europeană și ONG-uri. Am uh, menționat acest lucru mai devreme și domnul Itala, de asemenea, Uh, sistemul de transparență financiară nu permite identificarea ONG-urilor. Uh, nu există acolo o funcție de căutare în care să pot să introduc uh, numele unui stat membru și anul de finanțare și să primesc ca rezultat al căutării toate ONG-urile care au cooperat cu Comisia în țara respectivă în anul respectiv. Acest lucru nu este posibil în momentul de față. De asemenea, nu se diferențiază în funcție de tipul de finanțare uh, Uh, ce fel de, pentru ce se folosește cooperarea, pentru proiecte specifice, pentru finanțare operațională. Și de asemenea am observat că există o vizibilitate limitată a acestor date privind finanțarea. În toate direcțiile generale găsim aceste informații, le-am găsit în, în cele din urmă. Pentru că noi suntem uh, utilizatori experimentați ai site-urilor Comisiei Europene, dar poate pentru utilizatori mai puțin experimentați uh, ar fi mai ușor să existe un punct unic de acces unde să vadă toate aceste date. Acest tabel vă arată că toate serviciile pe care le-am uh, analizat mai în detaliu um, publică finanțarea ONG-urilor, dar doar în trei cazuri am găsit o diferențiere clară uh, a ONG-urilor care cooperează cu Comisia. în uh, registrul uh, reprezentanților intereselor ONG-urilor, ei bine, am încercat să vedem cum folosesc ONG-urile acest sistem. Am văzut că ONG-urile utilizează bine acest sistem, RIER, aproximativ 39% din toate intrările din RIR uh, sunt aproximativ 3.000, erau 3.000 la începutul lui septembrie, de atunci cifra a crescut. Vedeți aici în celălalt grafic uh, intrările per ONG, per stat membru, mai ales uh, Belgia uh, are multe rețele de ONG-uri europene care au sediul la Bruxelles, de aceea e cifra atât de mare pentru Belgia. În orice caz, ONG-urile utilizează acest registru, mai ales cele care sunt uh, angajate în activitate de lobby, de reprezentare de interese, de susținere de interese, uh, utilizează registrul uh, ERIER al Comisiei și am văzut că dintre acești respondenți o mică parte au spus da, noi suntem uh, angajați în aceste activități de reprezentare a intereselor, dar nu suntem uh, înregistrați. Ei reprezintă o, o parte foarte mică. Eu cred că au fost 10 ONG-uri uh, care sunt implicate în susținere de interese la nivelul Comisiei, dar nu sunt parte acestei inițiative de transparență. Să ajungem la concluzii atunci. Noi considerăm că ar fi util să se uh, actualizeze cadrul uh, din anul 2000 pe care îl utilizează Comisia, să vedem ce posibilități există de a avea o formulare standard uniformă pentru definirea uh, conceptului de ONG, ce se poate face pentru a armoniza proiectarea și operarea um, programelor de finanțare ONG-urilor, um, aceste uh, puncte slabe au fost identificate deja din anul 2000, această abordare pe serviciu. Și o altă concluzie, oare nu ar trebui să ne gândim la fixarea unor limite de finanțare? Pentru că dacă ne uităm la obiectivele Comisiei Europene de a implica ONG-urile, de a-și extinde uh, implicarea politică, vrem ca acestea să fie, trebuie să ne asigurăm ca acestea să fie independente și am văzut multe ONG-uri care au o poziție uh, Uh, mult prea dependentă de Comisia Europeană și astfel încât până la urmă ne punem întrebarea cât de independente sunt ele față de Comisie. Există ONG-uri care recunosc acest lucru și care au spus fie ne limităm foarte puternic uh, finanțarea de la Comisie sau nu acceptăm niciun fel de finanțare din partea Comisiei dacă ne angajăm în reprezentarea de interese. Și eu aș dori să repet recomandările pe care le-am uh, inclus în studiul nostru. Noi am recomandat să se utilizeze mai mult finanțarea pe programe, nu pe proiecte. În același timp, ar trebui să existe, sigur, uh, Uh, o astfel de finanțare de programe care să aibă un cadru foarte riguros al procedurilor de cerere, de monitorizare și de evaluare. Acest lucru este, de fapt, în interesul uh, respondenților, în interesul ONG-urilor. În ceea ce privește eficiența, considerăm că aceasta prezintă o valoare adăugată, o evaluare mai sistematică a cooperării dintre Comisia Europeană și ONG-uri. Ar trebui să existe niște proceduri de control care să fie uh, mai uh, eficiente și mai riguroase în toate direcțiile generale. De asemenea, cerințele de raportare și control trebuie să fie proporționale uh, cu uh, mărimea, cu dimensiunea grantului pentru a crește um, accesibilitatea uh, acestor granturi, acestor finanțări rambursabile. Și în ceea ce privește evaluarea eficacității, trebuie să se reducă dependența, o, dependența de autoevaluare a ONG-urilor, trebuie introduse uh, evaluări exterioare pentru a vedea eficacitatea acestei cooperări, punându-se accentul pe bunele practici în ceea ce privește transparența, am, noi recomandăm armonizarea prezentării datelor privind informațiile care se găsesc în, uh, într-un format neuniform în funcție de direcția generală, uh, iar uh, sistemul de transparență financiară, această bază de date care există, trebuie să fie îmbunătățită. Trebuie să se poată căuta date în funcție de țară, în funcție de an, în funcție de tipul organizației. De asemenea, ar trebui ca registrul reprezentanților intereselor ONG-urilor să uh, includă toate ONG-urile, să nu mai existe ONG-uri care să nu fie înregistrate. Sau, dacă nu, ar trebui să se definească mai clar care anume tipuri de organizații trebuie să fie înregistrate. Eu cred că și am înțeles că și Parlamentul European face eforturi de armonizare uh, și în ceea ce privește controlul calității, am spus și mai devreme, dacă se face căutare în baza de date, uh, um, foarte adesea se găsesc pur și simplu uh, greșeli, că cineva introduce o țară greșit, numele unei țări. În orice caz, uh, acest registru trebuie să arate Uh, corect și poate că ar fi bine să se facă controle de calitate aici. Și, în cele din urmă, uh, vizibilitatea acestui registru trebuie să fie uh, crescută prin uh, organizațiile umbrele ale ONG-urilor. Mulțumesc! Grazie Vă mulțumim mult pentru această prezentare. Înainte de a da cuvântul colegilor, uh, întreb comisia dacă dorește să intervină. Merci, Monsieur le Président. Denis Janton, Direction de Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vin de la Direcția Generală pentru Buget. Mulțumesc uh, domnului raportor, domnilor Blumaier și Ame, pentru această prezentare foarte detaliată a studiului uh, pe care l-am discutat și noi săptămâna trecută. Mm, aici mă aflu alături de un reprezentant al Secretarului General, un reprezentant al Direcției Generale Comunicare, Uh, de la Direcția Generală EFCO și ECO. După toate aceste direcții generale au participat la studiu și îmi închipui că colegii vor dori să aducă anumite clarificări și să răspundă la întrebările dumneavoastră. Deci, um, luăm act de acest studiu suntem de acord cu tendința care se degajează din observațiile și recomandările dumneavoastră, deci am notat eh, eh, nota pozitivă și că există loc de mai bine. Anumite aspecte menționate în acest studiu sunt cunoscute nouă, apar deseori, dar rămân totuși esențiale. Se pune problema transparenței, uh, lipsei unei definiții clare uh, pentru ONG-uri uh, și toate aceste recomandări sunt binevenite pentru că, după cum știți, serviciile Comisiei încep să pregătească um, următoarea generație de programe și, bineînțeles, vom ține cont de toate aceste observații. Nu trebuie să spun decât câteva cuvinte pentru că Cred că vom vorbi despre acest instrument care este de, de responsabilitate a Direcției Generale pentru Buget, Financial Transparency System, deci sistemul de transparență financiară, care există din 2008, un instrument uh, folosit deseori, uh, accesat uh, de multe ori în fiecare lună. Domnul Blumeyer a spus că uh, Deocamdată nu există posibilitatea identificării beneficiarilor pe categorii. Am discutat deja despre acest lucru în cadrul descărcării bugetare pentru 2008 și Parlamentul ne-a făcut o recomandare în acest sens pe care o vom urma. Folosim deci acest instrument și extrasele din contabilitatea Comisiei, folosim un fișier um, pe care îl folosim și sperăm că pentru 2011 vom putea uh, Uh, introduce în plus în formular uh, uh, un slot profit organization și non-profit organization. Deci în instrumentul FTS va exista aceste, va exista aceste pre precizări. Vă mulțumesc. Are cuvântul colega Ayala Sender. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc mai întâi pentru acest studiu realizat, pentru prezentarea sa. Uh, acest uh, studiu uh, sosește în momentul oportun, în momentul în care trebuie să discutăm despre finanțarea ONG-urilor, despre eficacitatea acestei finanțări, transparență și așa mai departe. În legătură cu cazurile specifice studiate, din câte am înțeles, v-ați concentrat pe um, cazul țărilor de jos și pe cazul Spaniei. De ce ați ales aceste două țări? Există și alte țări în care, practic, 50% din ONG-uri uh, sunt finanțate în mare parte din fonduri comunitare. Deci de ce ați ales tocmai aceste două state membre? Pe ce criterii v-ați bazat? V-ați bazat? Pentru că, în legătură cu multe organizații, ne întrebăm dacă finanțarea um, ne facilitează sau ne complică um, munca. Acum, Uh, ce facem cu cofinanțarea? Știți că aici, în această comisie, uh, au fost uh, menționate deseori problemele de cofinanțare cu organizații internaționale, Națiunile Unite, Banca Mondială și așa mai departe. Problemele au fost legate de opacitatea în finanțarea proiectelor, pentru că de fiecare dată când Um, se făcea cofinanțare, ne era foarte greu să uh, știm ce face cealaltă parte finanțatoare. Acum, în legătură cu flexibilitatea observ că Partea olandeză consideră că s-a prevăzut suplețe uh, pentru schimbarea programelor uh, în cadrul ONG-urilor. Aș dori mai multe detalii. Pe de altă parte, ați spus că anumite ONG-uri uh, se confruntau cu probleme majore în relația cu Comisia Europeană. Știți că acum dezbaterea sau problema care se pune este trebuie să ide, um, Trebuie să finanțăm ONG-uri uh, dintr-un sector foarte concret cu riscul de a nu finanța anumite ONG-uri de pe teren sau trebuie să păstrăm uh, uh această um, finanțare foarte, în domenii, domenii foarte diverse, riscând ca banii să nu ajungă acolo unde este nevoie de ei. Mulțumesc! Dacă. Domnul Șațimarcachis, mulțumesc, domnule președinte. Cred că este surprinzător că nu există o definiție a ONG-urilor. În uh, audierea la care am participat, vă aduceți aminte, uh, am discutat cu domnul Șefcovici despre acest lucru, l-am avertizat, uh, ne-am exprimat îngrijorarea și încă nu există o viziune uniformă asupra ONG-urilor cred că e problematic, pentru că nu știm cu ce avem de-a face și cu cine avem de-a face. E vorba de um, o mulțime de ONG-uri diferite care unii, unele au uh, activități foarte utile, dar și activități absolut inutile. Există un ONG finanțat de comisie care are ca singur obiectiv să uh, aducă contraargumente uh, băncii europene de investiții. Și atunci, sigur că uh, se pune întrebarea de ce să finanțăm uh, o uh, instituție, o organizație care este de fapt înființată de Statele Unite ale Americii, care să vorbească tot timpul împotriva Băncii Europene de Investiții. Cred că e foarte important ca reprezentanții intereselor să apară foarte clar în acest registru și să existe foarte clară, o foarte clară definiție. Ceea ce mă deranjează în acest studiu, și le mulțumesc uh, acestor domni, uh, că nu există o perspectivă de ansamblu. Ați vorbit despre anul 2008, de exemplu, dar uh, uh, noi am cerut acest studiu deja uh, din 2008 și a fost foarte greu să se obțină datele de la comisiile de la direcțiile generale. A trebuit mers acolo și scotocit prin sertare, dar nu se pot face lucrurile așa. Dacă vrem să fim transparenți și deschiși atunci când vorbim despre eficacitatea și eficiența uh, activității ONG-urilor, dacă vrem să ne formăm o imagine de ansamblu. Vreau de asemenea să atrag atenția asupra faptului că tocmai pentru că uh, acest, uh, această finanțare este divizată pe direcții generale, nu există o perspectivă standard asupra ONG-urilor. Cum ați spus și dumneavoastră, domnilor experți. Eu cred că uh, comisarii ar trebui să se pună de acord asupra uh, unor standarde comune. Am văzut uh, comisarul pentru uh, mediu, fie că e vorba de doamna comisar pentru schimbările climatice sau uh, comisarul pentru mediu, uh, uh, au uh, făcut referire la studii realizate de ONG-uri pentru a contracara, pentru a aduce contraargumente celorlalți comisari din domeniul industriei, de exemplu. Sigur că se pot face lucrurile așa, dar mă întreb oare e eficient această metodă de lucru. Nu știu ce fonduri au folosit uh, acele organizații. În orice caz, poate că ar trebui să analizăm mai bine lucrurile pentru a vedea dacă fondurile acestea merg acolo unde trebuie. Mă bucur așadar că s-a realizat acest studiu, vă mulțumesc, domnilor, și vreau să adresez Comisiei rugămintea ca eh, de a lua în serios aceste informații prezentate astăzi. Cred că domnul Șefcovici, ca vicepreședinte al Comisiei, ia în serios aceste lucruri. Eh, cel puțin asta am înțeles din discuțiile pe care le-am avut cu dânsul și săptămâna trecută a fost la noi în comisie, vine întotdeauna, vine în mod periodic în fața comisiei noastre. Uh, și Comisia trebuie să uh, aibă o uh, abordare mai uh, una standardizată, astfel încât contribuabilul să știe foarte clar ce se întâmplă cu banii lui. Mulțumesc. Domnul Gaier. Aș vrea să fiu foarte scurt, domnule președinte. După ce colegii deja au adresat multe întrebări, eu vreau doar să fac un comentariu și o întrebare sunt surprins de acest punct al autoevaluărilor realizate de ONG-uri. Pentru că, din punctul meu de vedere, acest lucru este problematic. Dacă un ONG primește bani de la comisie uh, și sigur că cineva trebuie să verifice uh, registrele contabile ale acestor uh, ONG-uri, dar uh, faptul că există, că comisia se bazează pe evaluările proprii ale ONG-urilor pentru a evalua eficacitatea activității acestora, cred că e o problemă. Și se poate să fi fost uh, o problemă acolo la folia dumneavoastră, în orice caz, unde aveați acel grafic uh, împărțit pe bucăți, uh, suma era 101%. Da, Cred că am să răspund doar la, prim, la ultima întrebare. E o problemă de uh, conversia de la sistemul Macintosh la sistemul Windows. Doamnă Ayala, ați întrebat de ce anume am selectat uh, tocmai Spania ca și studiu de caz. Am avut o discuție uh, cu uh, oficiali care ne-au cerut acest lucru. Am uh, oferit și exemple din alte state. Studiul a fost făcut între iunie și septembrie, ceea ce ne-a uh, impus niște limite și resursele noastre au fost limitate și anume a trebuit să luăm în considerare doar două state membre. Iar uh, One World Trust uh, uh, și cu uh, agenția noastră am selectat uh, aceste două țări pentru că aici există abordări inovatoare uh, la, în Olanda există avorturi inovatoare în cooperare cu ONG-urilor și am ales Spania pentru că eu locuiesc în Spania. Nu am putut să extindem mai mult acest studiu, am vrut doar să vedem niște bune exemple de bune practici care există în aceste țări pentru a uh, le include în document ca sursă de inspirație pentru comisie. s-au uh, pus multe uh, întrebări despre chestiuni pe care nu le-am uh, explorat în profunzime, și anume um, faptul că unii comisari utilizează informații obținute de la anumite ONG-uri pentru a aduce contraargumente împotriva altor comisari. Nu știam acest lucru. Um, am văzut articole despre finanțarea unui ONG care în cele din urmă apare la o anumită uh, reuniune importantă și are o poziție critică față de Uniunea Europeană. Sigur că pot să înțeleg aceste lucruri, uh, dar acest lucru se aplică și Comisiei Europene și statelor membre și băncii mondiale, de exemplu, acceptăm că se întâmplă acest lucru, dar insistăm să permitem ONG-urilor să își exprime îngrijorarea um, să-și uh, prezinte punctele de vedere chiar atunci când sunt critice, uh, ceea ce uneori nu se întâmplă din partea altor părți interesate. Michael, poate vrei și tu să spui câteva cuvinte despre alte chestiuni ca și flexibilitatea sau cofinanțarea. Um, we, um, have not dealt... Încă nu am abordat chestiunea cofinanțării, dar a intervenit în cadrul dezbaterii și, într-adevăr, pentru organizațiile care au o ofertă de cofinanțare, având în vedere situația uh, de criză în care ne găsim, e greu pentru aceste organizații, e greu să acceseze prima tranșă de bani. Uh, deci, prin intermediul acestui mecanism, sunt pur și simplu excluse din cooperarea cu Comisia Europeană, uh, ceea ce, bineînțeles, nimeni nu dorește. Bineînțeles că Trebuie să vedem care este modalitatea cea mai bună de a ajunge la finanțarea comună. Și puneți o întrebare foarte legitimă în ce privește cofinanțarea, mai ales când e vorba de sume foarte mari. Chestiunea legată de definiția ONG-urilor. Prin definiție, un ONG e o neorganizație, o organizație neguvernamentală, cam atâta. Deci această problemă legată de, de definiție arată cât de multe contradicții există între diversele tipuri de ONG-uri care apoi se repercutează și asupra finanțării. Uh, sigur că s-ar putea ca o astfel de uh, politică de tip calapod să nu poată fi uh, susținută de către Comisia Euro Europeană. Uh, noi nu putem da un răspuns la această întrebare, e de competența Parlamentului și a Comisiei să uh, vină cu un astfel de răspuns. Întrebarea legată de accesul ONG-urilor și întrebarea legată de costurile de tranzacție. Încă o dată e, vor, e vorba de o chestiune politică pe care poate că Comisia și Parlamentul ar trebui să o abordeze. Una dintre chestiunile generale în legătură cu ONG-uri și organizațiile din societatea civilă e că vin cu tot mai multe încurajări Uh, pentru cetățeni ca ei să se implice în procesul de luare a deciziilor care îi afectează. Deci, uh, probabil că fiecare parlamentar uh, se mândrește cu faptul că acționează în interesul cetățeanului și deci probabil că interesul dumneavoastră este să mențineți acest canal. Și apoi argumentul legat de costurile de tranzacție trebuie invocat. Vă supun atenției acest aspect ca o reflexie și nu ca un răspuns, dar e, încă o dată e greu să ajungem la o uh, poziție identică pentru toate ONG-urile, pentru că, uh, sigur că în funcție de gradul de democratizare și de situație specifică, s-ar putea să fie nevoie de răspunsuri pe măsură. Sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră.